Thank you very much. I think we should start the agenda. Bună ziua, cred că ar trebui să începem munca noastră de astăzi. Dacă am putea să adoptăm ordinea de zi, punctele 3 și 4 vor fi modificate. Întâi vom vorbi despre punctul 4 și anume planul de acțiune UE pentru e-guvernare. E toată lumea de acord? Mulțumesc. Comunicările președintei. Voiam să vă atrag atenția și voi repeta și înainte de vot astăzi, joi dimineața, când avem planificat un vot în ceea ce privește omologarea de tip. Dacă acest vot se va desfășura mai repede, atunci puncte de joi după amiaza vor fi discutate în bucata de dimineață. Vom încerca să discutăm cât mai multe puncte posibile. Așa că dacă vă interesează un subiect care urmează să fie discutat jos, joi după amiaza, să fiți conștienți de faptul că s-ar putea să discutăm o parte din puncte dimineață, în funcție de cât va dura votul. Dar voi repeta această informație când toți membrii vor fi prezenți. Știu că foarte mulți dintre noi nu pot să rămână până joi seara și de aceea voi încerca să avansez o parte din puncte. De acord? Mulțumesc! Vă reamintesc faptul că suntem transmiși pe internet. Îi salutăm pe ascultătorii noștri. Aplicația e-meeting e și ea disponibilă pentru toți membrii. Și avem doi membri noi So um, Antonis Gorgas is back on the committee replacing Theodoros Zagor. Avem pe Anata Zgoga care înlocuiește pe Teodorus Zagorakis și doamna Diana James, care s-a alăturat comisiei noastre. Primul punct de pe ordinea de zi e raportul privind planul de acțiune UE pentru e-guvernare, raportor Sabine Verheyen și îi voi da cuvântul chiar acum, doamnei raportor. Da, mulțumesc, doamnă președinte, stimați colegi, stimate colege. În primul rând, aș dori să salut acest plan de acțiune UE pentru e-guvernare care avea o altă perioadă de acțiune, o parte 2016-2020, suntem în 2017, o parte deja pusă în aplicare. Salut acest plan de acțiune și sunt de părere că structura flexibilă și dinamică reprezintă o bază foarte bună, astfel încât administrațiile publice să se digitalizeze și de asemenea și în ceea ce privește o mai bună accesibilitate la serviciile digitale. Scopul este să existe o administrație publică deschisă, care să fie ușor utilizată de cetățeni, să uh, țină cont și de barierele transfrontaliere. Pe viitor ne dorim să fie scăzute costurile, dar și povara administrativă, pentru că acest lucru e important pentru toți cei implicați. De aceea, important e acest transfer spre economia digitală și aici trebuie să se implice toată lumea la nivel european, dar și național, local și regional. Și trebuie să ne asigurăm asigurăm că e respectată și o coerență. Multe autorități în acest domeniu mai au încă foarte multe de făcut dar cred că mai degrabă anul 2022 ar fi un an mai realist decât anul 2020. Dorim să punem puțină presiune astfel încât diferențele care există la nivel european să fie depășite. Există diferențe foarte mari între statele membre în ceea ce privește digitalizarea administrațiilor publice și ale structurilor acestora principiul pentru digitalizare care trebuie inclus într-un asemenea raport e faptul că e foarte important accesul la internet de bandă largă și mai ales în zonele rurale. Doar dacă există un acces la internet putem să atingem obiectivele propuse. Nu se poate să existe oferte digitale, dar pentru că nu există infrastructură, cetățenii să nu se bucure de ea. Apoi, ce mai important, interoperabilitatea și aspectul legat de open data, de datele deschise. Trebuie să fie posibil ca schimbul de date să fie mult mai ușor la toate nivelurile. În acest sens, salut principiile de bază pe care le-a conturat Comisia în planul de acțiune. De exemplu, um, principiul legat de introducerea datelor o singură dată și faptul că toate că toate aceste informații trebuie, trebuie să aibă un schimb foarte bun între administrații. Uh, E importantă simplificarea și pentru cetățeni în statele în care locuiesc, dar și pentru activitățile transfrontaliere. Trebuie să poată să introducă datele o singură dată și să nu facă pași suplimentari de introducerea datelor, să existe dublări în ceea ce privește înregistrarea. Apoi trebuie să nu uităm de aspectul legat de securitatea datelor, pentru că ca digitalizarea să funcționeze, e foarte important ca datele cu caracter sensibil să fie protejate. Cetățenii trebuie să aibă încredere în ceea ce se întâmplă cu datele lor, cu prelucrarea datelor lor și de aceea e nevoie de norme precise în acest sens. Aici conceptul uh, Data ownership și anume proprietatea asupra datelor foarte important. Cine poate să acceseze aceste date? Ce fel de autorități au acces la ele? Trebuie să fie crescută transparența astfel încât să existe mai multă încredere. Și cetățenii sunt cei care trebuie să aibă posibilitatea în mod liber să își dea datele spre o anumită autoritate cu scopul de a le folosi într-un anumit fel. Apoi, competențele digitale sunt importante ale funcționarilor, dar și ale cetățenilor. E important să existe oameni care sunt pregătiți cum trebuie, astfel încât să folosească noile instrumente IT. Și cred că e important aici să existe programe speciale de formare la nivel local, național, regional. Important e punctul legat și de digital prin definiție. Trebuie să existe o abordare duală și online și offline. Nu toți cetățenii europeni ca înainte și nu toate întreprinderile sunt bine ancorate în lumea digitală și nu vor neapărat să folosească aceste instrumente. Și de aceea e important ca pentru un anumit interval de timp să existe această dublă uh, abordare. Ceea ce se poate face online să se poate face și acolo, la fața locului, într-o discuție cu un angajat la ghișeu pentru că nu ne dorim să existe niciun fel de diferență. De exemplu, generația de oameni care nu au crescut cu internetul și aceștia trebuie să aibă acces în continuare la informațiile de care au nevoie. E important să existe o infrastructură transfrontalieră de e-governance, accesul să fie nu doar național, ci și transfrontalier. E un lucru important mai ales pentru regiunile aflate la frontieră. Când vorbim de dimensiunea transfrontalieră și cooperare, oferte transfrontaliere, e important să fie eliminate barierele de limbă. Nu ajută cu nimic dacă există servicii puse la dispoziție într-o singură limbă, în limba națională. Trebuie să ne gândim despre ce fel de alte limbi ar fi nevoie pentru asemenea oferte. Comisia și instituțiile, după părerea mea, trebuie să servească drept model. Deși nu apare acest lucru foarte clar în planul de acțiuni, în planul de acțiune, ele trebuie să dea un exemplu bun în acest sens. Cred că nu totul merge foarte, foarte bine dacă vorbim de diferitele informații în diferitele limbi și formularele care trebuie puse la dispoziție. Cred că aici Comisia poate să aibă un rol de model pe care ar trebui să și-l asume. Important este să existe și un schimb de practici între statele membre și administrațiile publice să existe acest schimb de bune practici, să învățăm unii de la ceilalți, nu să tot reinventăm roata. Cred că e un aspect foarte important. Apoi ar trebui să punem accesul și, uh, accentul și pe deciziile deja luate, cum ar fi cele legate de e-signature și altele. Acestea trebuie să fie puse în aplicare bine în statele membre pentru că astfel se pot înregistra progrese în domeniul e-guvernării. Aș dori să mai spun că în acest raport nu am putut să intrăm în toate detaliile pentru că avem un număr restrâns de caractere pentru un astfel de raport. Uh, și eu voi depune amendamente la acest raport, amendamente care să completeze cele spuse în cadrul raportului. Un punct important e și protecția datelor personale și securitatea datelor e și ea foarte importantă. Și aici trebuie să fim foarte atenți, însă trebuie să se țină cont de infrastructură și de securitatea rețelelor, mai ales în acest domeniu public. E nevoie de metode și măsuri adecvate care să asigure că cetățenii au încredere în totalitate în guvernare. Vă mulțumesc. Și acum M-aș bucura dacă aș auzi și părerea raportorilor din, din umbră și a colegilor din comisie. Cred că ar fi foarte important, astfel încât să putem să avansăm. Estonia e un exemplu foarte bun. Estonia a făcut deja foarte multe în acest sens și toate statele ar trebui să ajungă măcar la acele standarde sau poate chiar puțin mai departe. Încă o dată vă mulțumesc. Vă mulțumim foarte mult. Pe lista vorbitorilor i-am pe următorii. Callas. Anybody else? Mai dorește și altcineva să se înscrie la cuvânt? Bine, vom porni și cronometrul, astfel încât să știți cât de mult vorbiți și după 4-5 minute vă voi opri. Doamna Borzan. Mulțumesc, nu voi vorbi atât de mult. Vreau să-i mulțumesc doamnei raportor pentru raportul excelent E unul foarte bun și sunt foarte multe subiecte care pe mine mă interesează foarte mult. Um, considerentul e foarte scurt, dar cred că din cauza dimensiunii limitate a raportului. E important să menționăm fostul plan de acțiune care și-a adus aportul la înregistrarea de progrese. Going Digital are multe avantaje, cum ar fi recunoașterea reciprocă a calificărilor profesionale, o mobilitate mai bună a lucrătorilor mai bună, uh, asigurări, so mai, asigurări sociale mai bune. Importantă e participarea politică a cetățenilor noștri, care poate fi obținută prin implicarea la e, guvernare. Trebuie să ținem mereu cont de faptul că programele trebuie să îi includă pe toți cetățenii și să nu ducă la o fragmentare digitală. Acest plan îi ajută și pe cetățenii noștri cei mai vulnerabili, oamenii cu dizabilități, oamenii care trăiesc în regiuni cu mai puțină infrastructură și aceștia trebuie să poată să își folosească drepturile. Anul trecut am votat în ENVI beneficiile agendei digitale în serviciile de sănătate Cred că elemente din acel raport ar trebui să se regăsească și în acesta. Ar trebui să menționăm și serviciile de tip cloud și cursurile de formare pentru cetățeni. Există o serie de aliniate în acest raport care cred că ar trebui să fie clarificate. Cred că nu ar fi o problemă ca așa să se întâmple. Trebuie să ne asigurăm că planul pentru e-guvernare va face față viitorului, va fi unul inclusiv și echitabil. Pornind de la acest raport, eu cred că mergem într-o direcție excelentă și aștept cu nerăbdare o bună cooperare. Două minute, doamnă președinte. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnul Sulec. Ďakujem veľmi pekne. No, tiež vítam prácu pani spravodajky. Vă mulțumesc. Aș dori și eu să-i mulțumesc doamnei raportor. Salut munca făcută de aceasta și voi trece direct la subiect. Avantajele. Avantajele sunt obiectivele principale care apar în acest plan de acțiune pentru e-guvernare, și anume noi servicii, standard în ceea ce privește dimensiunea digitală, digital by default. apoi punctele unice de contact și acestea sunt un aspect important pentru că cetățenii pot astfel să aibă un acces mai bun la administrațiile publice. Apoi aș menționa interoperabilitatea sistemelor de e-guvernare. Aceasta trebuie să fie sprijinită. astfel încât serviciile unui uh, stat membru online să fie disponibile tuturor cetățenilor. Engleza este cea mai răspândită și mai folosită limbă în Uniunea Europeană, dar eu cred că ar fi bine și ar fi de dorit ca principalele servicii de guvernare în interoperabilitate interoperabilitate să fie întotdeauna oferite și în engleză, în limba națională și în versiunea în limba engleză. e-serviciile sunt greu de cuantificat. Și de aceea cred că există marge de manevră pentru corupție, mai ales pentru țările din centrul și estul Europei. Și de aceea aș face următoarele propuneri. Olaf ar trebui să aibă competențe extinse și spre acest domeniu. Cred că e un domeniu în care activitatea Uniunii Europene într-adevăr e importantă. Cred că în acest domeniu e important ca Uniunea Europeană să stabilească anumite standarde, cum ar fi Digital by Default. Însă aș avea și o avertizare. Vă rog să nu vă lăsați uh, vrăjiți de asemenea servicii, pentru că dacă standardele nu sunt identice și accesibilitatea nu e identică, mai ales pentru cetățenii care locuiesc în zonele rurale, atunci nu va fi bine, pentru că va dura totul mult prea mult până se va ajunge și în ultimul sat cu internetul în orașe, tehnica e deja, tehnologia e deja mult mai avansată, așa că să nu vă așteptați că totul va fi accesibil dintr-o dată și peste tot. Vă mulțumesc! Mulțumim, doamna Caia Cala, sare cuvântul. Mulțumesc și eu aș dori să-i mulțumesc doamnei raportor pentru munca asupra raportului. Aș dori să subliniez principiile care apar și în acest raport și sunt foarte importante pentru e-guvernare. Cred că serviciile end-to-end, -end, ușor de utilizat de la un capăt la altul, sunt foarte importante. dacă cetățenii pot să completeze ceva online doar la în proporție de 70% și apoi tot trebuie să meargă fizic acolo, atunci nu e bine. Apoi, identitatea digitală, semnăturile digitale sunt foarte importante, sunt cheia pentru dezvoltarea serviciilor. E nevoie să fie implementat principiul înregistrare o singură dată, astfel încât cetățenii să nu fie nevoiți să-și tot trimită datele odată și încă o dată. Importanța protecției datelor, așa cum spunea și raportorul, e crucială, e un punct de plecare și nu un obstacol pentru e-guvernare. De foarte multe ori, statele membre se gândesc la digitalizare ca mijloc de a atinge eficiența. Însă digitalizarea e mult mai mult de atât și conceptul de privacy by design e și el foarte important. Trebuie să ne asigurăm că aceste baze de date sunt descentralizate și în același timp interconectate. Bazele de date trebuie să comunice unele cu celelalte, dar să nu existe o singură bază de date, pentru că ar însemna riscuri de cibersecuritate. Toate comunicările trebuie să fie încriptate. Cetățenii trebuie să fie cei care își controlează datele personale și trebuie să poată verifica cine și când le accesează datele. E un lucru foarte bun în țara de unde vin eu. Tot timpul putem să verificăm ce se întâmplă cu datele noastre, cine le vede. Aș mai adăuga câteva puncte. În ceea ce privește principiul de înregistrare o singură dată, Comisia cred că ar fi trebuit să meargă și mai departe, ar fi trebuit să dea dovadă de mai multă ambiție în planul de acțiune pentru e-guvernare. Ar fi bine să vedem și care au fost rezultatele proiectului pilot pentru mediul de afaceri, ce s-a întâmplat acolo. Și apoi cred că Comisia nu ar trebui să aștepte anul 2019 înainte să vadă cum arată acest principiu o singură dată introducere o singură dată pentru cetățeni. Trebuie să dăm dovadă de pragmatism, să vedem unde putem dezvolta programe pilot, de exemplu, pentru a facilita mobilitatea lucrătorilor sau pentru rețetele digitale. Oamenii se mișcă și vor să se miște și serviciile odată cu ei. E important să arătăm că Uniunea Europeană poate veni cu rezultate tangibile în viața de zi cu zi a cetățenilor. În ceea ce privește datele deschise, cred că datele guvernamentale ar, fi, ar trebui să fie open data prin definiție. În raport se vorbește de datele deschise între administrațiile publice, însă eu cred că astfel de date ar trebui să fie disponibile pe portaluri cu date deschise pentru a le folosi sectorul privat și cetățenii. De ce? Vă voi da un exemplu. În Estonia, sectorul privat împreună cu sectorul public au uh, dezvoltat e-identitățile, pentru că băncile aveau o problemă cu a identifica cetățenii și de aceea au colaborat cu serviciile publice în acest sens. Așa că și aici poate să fie util un asemenea demers. Și încă un punct legat de sectorul privat care să fie tratat ca partener. Cred că e foarte important. Și când vorbim despre achizițiile publice, există acest criteriu de inovare în regulile privind achizițiile publice, însă se folosește foarte rar și ar trebui să fie folosit atunci când autoritățile organizează licitații. De multe ori dau atât de multe detalii încât foarte puțin pot să intre în acest proces. Acestea au fost principalele puncte pe care am ținut să le ating. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnul Schwab. Mulțumesc, doamnă președintă. Vreau să-i mulțumesc doamnei raportor Sabine Verhaien pentru acest raport bun. Cred că punctele principale pentru e-guvernare în ceea ce privește planul de acțiune la nivel european sunt acoperite. Infrastructura salută acest fapt și și faptul că e nevoie de internet de mare viteză acum peste tot, e nevoie de asemenea infrastructuri. Și să nu încercăm să găsim alte chei. Apoi, protecția datelor și siguranța datelor prin intermediul regulamentului de bază pentru protecția datelor. Acestea sunt tratate în acesta. Cred și doamna raportor spunea și dumneei că ar fi bine ca prin amendamente să mai spunem câte ceva despre cibersecuritate. Uh, ca înainte, cred că trebuie să ne fie foarte clar ce înseamnă dimensiunea publică și interacțiunea cu dimensiunea privată, ce se poate face împreună, astfel încât cetățenii europeni să nu fie în pericolul unui uh, atac cibernetic de mari dimensiuni. În ceea ce privește administrațiile publice, aici ar mai putea fi introduse anumite lucruri pe care le voi introduce și eu prin intermediul amendamentelor. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc. Eu sunt de acord cu ce a spus uh, raportorul din umbră care m-a precedat, uh, în sensul că avem o reacție pozitivă față de acest raport și este oricum un subiect deosebit de important pentru administrația publică. Vedem în fiecare zi care este prăpastia care s-a căscat între nivelul de servicii care se pot uh, acorda în mod clasic și pe de altă parte ce se poate face pe internet Uh, de către administrațiile noastre. Este o mare provocare și aici trebuie să investim mai mult. Bineînțeles, pe banda largă, nu numai în zonele urbane și în, or, în zonele marilor orașe, dar și în zonele mai îndepărtate, unde se pot uh, acorda, oferi servicii importante, deosebit de importante pentru cetățeni. Gândiți-vă ce ar însemna să avem uh, bandă largă în zonele rurale, oferind servicii de sănătate pe internet. E ceva deosebit de important, merită să fie investită atenția și banii noștri aici. Sunt mulțumit deci de raportul acesta și noi o să avem amendamente pe care le vom depune, dar cred că mesajul acesta care se transmite este următorul. Pe de-o parte, să se investească mult uh, în aceste servicii, fără a sacrifica, din potrivă, uh, promovând datele personale, și pe de altă parte să nu uităm că noi suntem mult în urmă în acest domeniu și în joc sunt, este efic eficacitatea administrației publice, administrație care nu este foarte eficientă și care ar merita să uh, economisească la rândul ei niște bani pentru a se apropia mai bine și mai mult de cetățeni. Mulțumesc. Carlos Coelho. Carlos Coelho. Mulțumesc, doamnă președinte, și mulțumesc doamnei Verhaien pentru acest uh, document excelent pe care tocmai l-a prezentat. Aș vrea să fac trei comentarii. În primul rând, tot ceea ce s-a spus uh, în legătură cu zonele rurale și internetul de mare viteză, fluiditatea uh, transferului de date, democrația, Uh, aplicat acestor date sunt elemente pe care colega noastră Sabine le-a prezentat foarte bine. Pe de altă parte, s-a vorbit aici despre biroul unic și pentru o administrație publică nu este suficient să propui soluții de natură digitală, trebuie pe lângă aceasta să simplifici și viața cetățenilor, pentru că cetățeanul nu trebuie să se adreseze în mai multe locuri, ci să aibă acces la un ghișeu unic unde să obțină toate răspunsurile necesare. Există exemple bune în acest sens în statele membre de la care avem de învățat. În al treilea rând, un lucru care mă îngrijorează și pe care l-a subliniat și Sabin, problema analfabetismului digital, pentru că ideea aici este să întărim competențele digitale ale cetățenilor și ale companiilor Însă, pentru cetățeni nu este vorba de ceva automat. Există persoane în vârstă care vor avea probleme atunci când vine vorba de utilizarea inteligentă a acestei oferte digitale sau mă gândesc la persoane mai sărace care nu au acces la toate aceste servicii de telecomunicație. Aceste persoane nu pot utiliza pe deplin oferta existentă. Bineînțeles, uh, voi depune amendamente dacă voi avea ocazia, însă aici cred că ar trebui să adăugăm și ideea că statele membre nu ar trebui să utilizeze procesul de digitalizare drept pretext pentru a exclude cetățenii de la aceste servicii de bază. Pe lângă partea digitală care este oferită, e nevoie și de servicii uh, de proximitate important în special pentru acele servicii uh, pentru care statele membre oferă tot felul de pretexte, deci aici nu ar trebui să oferim uh, posibilitate de negociere statelor membre. Domnul Solteș. Mulțumesc, doamnă președintă. În primul rând, Vreau să mulțumesc uh, doamnei raportor pentru acest document care mi se pare excelent. Raportul conține multe elemente importante de care trebuie să ținem cont în domeniul administrației publice. Colegii au atras atenția asupra mai multor capitole, așa că nu vreau să fac decât uh, câteva comentarii. Comisia cred că ar trebui să vadă care este impactul acestui proces de digitalizare, atât din punct de vedere pozitiv cât și negativ, pentru că e clar că fiecare proces de automatizare, de digitalizare va avea consecințe pe piața muncii și va reprezenta o provocare esențială în anii următori. De aceea este important să ne gândim și la o restructurare a pieții muncii, în special în domeniul activităților publice, în administrație. Posturile existente trebuie restructurate în modul cel mai adecvat cu putință. Pe de altă parte, aș vrea să vă atrag atenția asupra costurilor, pentru că, din păcate, procesul de digitalizare implică deseori un cost care este transferat pe umerii consumatorilor, consumatorii care trebuie să plătească aceste servicii. Digitalizarea nu ar trebui uh, să uh, implice astfel de costuri, iar dacă ne gândim la administrația digitală, aceasta ar trebui în special să scadă costurile prin posibilitățile oferite de uh, comenzile digitale, de exemplu, care s-au dovedit a fi mult mai eficiente în trecut și care au dus de asemenea și la uh, împiedicarea fenomenului de corupție. Ne gândim aici și la alte fenomene care au legătură cu procesul de digitalizare la nivelul societății și care ar putea oferi noi posibilități pentru ca anumite forme de corupție nouă să apară. Și aici e nevoie de mai multă simplificare pentru a permite beneficiarilor să aibă un acces simplu, eficace, pentru că de multe ori e vorba de manipulări foarte complexe, în special în domeniul sănătății, și în domeniul serviciilor transfrontaliere, unde mai avem multe de făcut. Și domeniul fiscal este unul afectat din acest punct de vedere. Aceasta cred că ne va permite să avem o mai mare transparență asupra administrației publice și, de asemenea, vis-a-vis -vis de domeniul privat. Nu trebuie să lăsăm deoparte nici securitatea cibernetică, Cred că nu suntem suficient de conștientizați pe această temă, deci va trebui să fim uh, foarte precauți. Sunt de acord cu abordarea doamnei uh, raportor, însă avem și noi câteva amendamente de formulat din partea grupului nostru al verzilor, amendamente care vor îmbunătăți raportul. Mulțumesc! Dacă îmi permiteți câteva comentarii și din partea mea, spune președinte, vreau să mulțumesc pentru acest raport excelent cu care sunt în principiu de acord. Poate doar la câteva domenii aș putea adăuga câteva nuanțe. Susținerea necesară pentru extinderea internetului pe bandă largă. Trebuie să ne dăm seama că există mai multe modalități pentru a atinge acest obiectiv, în special uh, Uh, modalități de finanțare. Abordarea online, offline. Cred că evoluția pieții va găsi soluții uh, deci, accesibilitate, da, suntem de acord, dar există și alte soluții alternative, nu neapărat această diferențiere online-offline. Protecția uh, datelor și regulamentul GDPR este important să se respecte regulile acestui regulament și uh, să nu ajungem doar la uh, o fragmentare a legislației care să intre în contradicție una cu cealaltă. Bune practici uh, în ceea ce privește protecția datelor. Avem exemplul sistemului estonian, care a fost menționat aici, pe bună dreptate, și mulțumesc de asemenea și pentru că ai menționat EIDAS, sunt oarecum îngrijorată pentru că acest lucru ar putea să intre într-un cerc vicios în anumite zone și să se ceară noi criterii de securitate pentru a avea acces. Aceasta ar putea să frâneze oarecum comerțul digital, deci ar putea, am putea fi uh, mai precauți. Mi-a plăcut uh, comentariul pe care l-a făcut ca ea și poate ne poți da mai multe detalii pentru a înțelege mai bine impactul pe care l-ar putea avea asupra achizițiilor publice. Și aș dori să văd și amendamentele prezentate de Andres legate de securitate în special atunci când e vorba de o mai mare cooperare pentru a ajuta consumatorii să fie conștienți de măsurile pe care le pot lua ei înșiși pentru a-și îmbunătăți nivelul de securitate, pentru că de multe ori consumatorii pot face mult mai mult pentru a îmbunătăți acest nivel al securității. Sabin, te rog. În primul rând vreau să vă mulțumesc pentru multele reacții, mă bucur foarte mult și cred că în linii mari cu toții gândim în aceeași direcție în ceea ce privește acest subiect. Mă bucur foarte mult că anumite puncte au fost preluate, însă din păcate foarte pe scurt din cauza timpului, de aceea nu apar nici în raport și pe cât de larg mi-aș fi dorit. Mă bucur de cooperare, cred că va fi o cooperare, o cooperare constructivă și foarte bună. În ceea ce privește securitatea, securitatea datelor, aș avea un ultim punct de adăugat, security by design. De la început trebuie să se țină cont de acest concept al protecției. Trebuie de la început, încă de la stadiul de construcție, să fie respectat și gândit și în ceea ce privește interoperabilitatea, mai ales cu dimensiunea transfrontalieră, însă interoperabilitate și între diferitele administrații în același stat. Și am niște exemple destul de proaste, de exemplu cu situația privind migrația în uh, Germania. Bazele de date nu erau compatibile unde se înregistrau refugiații în diferitele landuri. Nu exista o interoperabilitate între ele. Pe viitor, așa ceva nu ar mai trebui să se întâmple. Interoperabilitate pentru toate pro- programele, de la colectarea de date până la prelucrarea acestora. Acestea trebuie să existe. Interoperabilitatea e importantă nu doar la nivel transfrontalier, ci și între autorități, cu acordul celor care au în proprietate datele, bineînțeles cetățenii. Cred că e un punct care ar merita menționat în raport. Mă, mă bucur de colaborare, aștept cu nerăbdare amendamentele și cred că în final vom putea să avem un document foarte bun făcut împreună. Vă mulțumesc și aștept cu nerăbdare colaborarea noastră. Comisia? Nu, nu doriți să interveniți. Bun. Data limită pentru amendamente este de 28 februarie și mulțumesc tuturor pentru comentarii. Acum o să trecem la codul european de comunicări, ele, pentru comunicații electronice. Revizuirea acelui uh, raport, doamna, raportor este doamna Șaransova, câteva date mai tehnice. E vorba aici de un pachet destul de consistent când vine vorba de volumul de schimbări preconizat și vizat uh, în domeniul comunicațiilor în europene. IMCO are un rol cheie și avem competență exclusivă pe o serie întreagă de aspecte. Vreau să-i mulțumesc lui Birgit de la secretariat și lui Panos de asemenea, pentru că ne-au ajutat să lămurim și să desprindem foarte clar competențele um, respective, mai ales când vine vorba de consumatori și este foarte clar că ei au urmărit și evoluția acestor aspecte în munca altor comisii. E vorba de o revizuire deosebit de importantă și va fi și foarte complexă, de aceea nu trebuie să ne înșelăm asupra importanței acestor aspecte documentele de la Comisie nu sunt de cea mai bună calitate. Mi s-a tras atenția asupra acestui lucru. De pildă, există diverse versiuni lingvistice, în sensul că ele diferă ca și sens în diferitele traduceri, mai ales la considerente și uneori în, textul comisiei, care e foarte lung, s-au strecurat și o serie de greșeli sau erori factuale. Da, textul este lung înțelegem asta, însă va trebui rezolvate lucrurile, astfel încât să ne asigurăm că Dita și ceilalți pot să aibă în față un document cât se poate de clar posibil. Nu știu, Comisia Europeană mă ascultă lansez un apel, un apel comisiei să facă tot ce poate să ajute colegiuitorul, adică pe noi, pentru a găsi o soluție rapidă și bună în momentul în care avem diverse traduceri ale textului, să aliniem lucrurile cât de repede posibil, dacă se poate. Uneori comisia repede vine la raportor uh, și spune puteți uh, să modificați, vă rog, foarte repede. Uh, noi lansăm acest apel și sperăm uh, că și ceilalți colegi din comisia noastră, dar și de la ITRE, ne vor ajuta să rezolvăm toate problemele tehnice pendinte. Avem competențe exclusive la Serviciul Universal, obligația respectivă, printre altele, precum și competențe comune, cum ar fi uh, comunicarea ne numerică, non-numerică. Votul va avea loc uh, pe 21 și pe 22 iunie la comisie. Doamna Șanțova este raportor. Avem lista de raportori din umbră. În orice caz, îi dau cuvântul doamnei Șanțova pentru primul schimb de remarci. Mulțumesc! Așa cum ați spus și dumneavoastră, este vorba de un uh, dosar destul de mm, voluminos și de complex și nu cred că astăzi voi putea, din păcate, să acoper toate chestiunile importante. Mă voi concentra totuși pe cele care sunt cele mai importante pentru comisia noastră și pertinente. Vreau să mulțumesc uh, și eu uh, faptului că... Mm, mulțumesc și eu pentru faptul că secretariatul ne-a ajutat să, uh, să rezolvăm problema chestiunilor uh, legate de competența exclusivă a noastră. Documentul este foarte important și uh, el va fi important în continuare pentru comisia noastră. Există încă o serie de pre... Mm, suprapuneri între diferitele secțiuni din regulamentele respective. Unele se referă la ITRE, altele la, la competența noastră, multe se referă la așa numiții OTTS, New Online Players. Orice amendament care va sosi trebuie spus, va fi un amendament ca oricare altul, indiferent de la ce comisie vine. Acum, pe conținut, avem uh, obligația serviciului universal. În general, ne place modificarea comisiei uh, adusă acestui principiu. Internetul este foarte important în societatea noastră și poate fi văzut ca un fel de bun, de utilitate la fel de important uh, precum uh, sunt electricitatea, gazele și așa mai departe astăzi, inclusiv pentru persoane cu dizabilități care prin internet pot să participe mai bine la viața societății. Banda largă a pătruns în majoritatea teritoriilor europene, dar acum trebuie să ne concentrăm nu pe cât de disponibile, deci, uh, disponibile sunt aceste servicii, ci și cât de ieftine pot fi ele. La articolul 1 se spune în continuare totuși că disponibilitatea nu este maximă, mai ales în zonele rurale, însă trebuie să ne asigurăm că se maximizează eforturile pentru ca cât mai mulți oameni să aibă acces la internet. Ne concentrăm, bineînțeles, pe modalitățile cele mai eficiente din punctul de vedere al costurilor pentru a face așa ceva, pentru că uneori uh, serviciile mobile sunt mai ieftine decât cele uh, emise dintr-un punct fix. Problema mai este cine trebuie să plătească pentru toate aceste reforme. Uh, Comisia a propus ca statele membre să plătească acești bani. Uh, inițial se propusese ca operatorii telecom să facă acest lucru. Noi sprijinim abordarea Comisiei. Statele membre care se reunesc, bineînțeles, la Consiliu, sunt cele care trebuie să financeze acest serviciu universal. Astăzi internetul este foarte important pentru societatea noastră în ansamblul său, așa cum era cazul cu străzile și autostrăzile uh, uh, mai de mult. Astăzi internetul a devenit esențial, el trebuie clădit, construit și sarcina trebuie să revină tuturora. Însă ea nu trebuie să fie o sarcină care să copleșească prea mult statele membre. De aceea trebuie să vedem în uh, anexa 5 uh, cum se precizează lucrurile în acest sens. Serviciul universal nu înseamnă uh, un serviciu prea lent, dar nici unul care să nu transfere suficient de multe date. Apoi, uh, problematica drepturilor consumatorilor este inclusă aici și, bineînțeles, că în ce privește contractele digitale, Comisia noastră IMCO a făcut multe în acest sens. Dorim să avem un set unic de, regule, de reguli la baza tuturor serviciilor <clears throat> pe internet, astfel încât și cetățenii și firmele să știe care sunt drepturile și îndatoririle în acest sens. Apoi se dorește armonizarea cu foarte puține excepții, um, de pildă lungimea sau dimensiunile maxime ale unui contract. Uneori este mai bine să armonizezi decât să ai o situație de fragmentare și care ține în captivitate consumatorii numai pe piața națională. În propunerea TSM, uh, Comisia propusese o asemenea abordare în care nu a fost încununată de succes. Eu preiau uh, acest mesaj și sper că data asta va avea mai multe cou. În ce privește portabilitatea datelor, va trebui să lămurim anumite chestiuni. Eu sprijin ideea ca și consumatorii să poată să schimbă operatorii, furnizorii când doresc. Pe de altă parte, când vine vorba de schimbarea operatorului ADSL sau între un ADSL și un ADSL este o situație și când schimb între internetul pe cablu și un altul ADSL este o altă situație. În ce privește banga, balda, banda largă, ă, aici va trebui să vedem ă, și cum se reflectă asta la nivelul consumatorilor informațiile trebuie să fie disponibile uh, în aparatele uh, uh, care produc sau care furnizează acest serviciu, dar într-un mod cât se poate de clar. Situațiile de urgență apoi. Articolul 59 preconizează ceva, însă mult prea lent. E vorba de modificarea sistemului în mod uh, automat uh, în anumite cazuri și asta trebuie să fie reglementat uh, printr-o legislație ordinară și nu prin acte delegate. În ce privește portabilitatea? Mă voi asigura că toate serviciile de comunicare și echipamentele aferente portabilitatea și accesibilitatea sunt accesibile pentru persoanele cu handicap dacă actul privind accesibilitatea uh, va fi consfințit în legislația europeană, cred că trebuie să facem și noi eforturi în acest sens. În ultimul aspect se, refertă, se referă la OTTS. Eu înțeleg că Comisia are sau bate departe cu această propunere, însă aici nu suntem în domeniul telecomurilor. Nu văd de ce Uh, trebuie să reglementăm aici serviciile digitale la fel ca celelalte servicii. Argumentele operatorilor legate de, de uh, mesajele tip text uh, sunt destul de relevante, însă avem și noi argumente, argumente legate de schimbul de dată în orice caz, împreună cu raportorul ITRE, ne străduim să obținem un raport cât se poate de echilibrat. Domnul Van Nistelrooy de la, Nistelrooy de la PP, mulțumesc foarte mult și am avut și o introducere foarte bună și acum putem dezbate. Am avut și o audiere foarte importantă și interesantă. Mesajele au fost multiple, au venit din partea consumatorilor, dar și ale companiilor, deci lucrurile se mișcă repede. Europa are nevoie de faimoasa plus valoare și exact aici trebuie umblat. Exact asta trebuie făcut pentru a ne apropia mai mult de cetățenii noștri. O a doua observație acel nou echilibru care este vizat. Am avut un pachet uh, legislativ în acest domeniu între 2006 și 2009 și am fost implicat uh, în uh, acel demers în sensul că am observat că operatorii telecom în vremea aceea și-au uh, asumat anumite răspunderi dar nu mai mult decât atât. Și s-a vorbit mult despre obligațiile care sunt pe umerii lor, sau vorbim mult despre banii necesari pentru a face anumite schimbări. Problema este cu piața internă. În trecut, de pildă, la comisie, la Consiliul, când vine vorba de bandă și de spectru, nu s-a dorit uh, o accelerare a lucrurilor. Dar uh, acum suntem într-o altă situație. Trebuie să vedem uh, dacă suntem deschiși față de noutăți sau dacă rămânem așa în blocaj. Sunt de acord cu abordarea dumneavoastră și mă refer la protecția consumatorilor, a utilizatorilor finali. Avem deja o bună experiență în acest domeniu. Mă refer la calitatea serviciilor. Problema este cu acea durată maximă a contractelor de 24 de luni. După părerea mea, lumea se mișcă așa de repede încât poate că ar trebui să ne gândim la o durată de până la 12 luni, poate ea ar fi mai realistă. Ce privește comunicările sau comunicațiile de urgență, ați vorbit mult despre ele. Într-adevăr, e vorba de com- com- com- conexiunile fixe, dar și mobile. Încă o dată intervine mereu și mereu chestiunea fiabilității și calității serviciilor. Serviciul universal nu este simplu. Acum, dacă cere statelor membre să vină și să plătească pentru ca toată lumea să fie acoperită, e bine, nu știu. În anii din urmă, multe state membre, printre care și al meu, când a venit vorba de fondurile regionale au contestat uh, până și partea de cofinanțare care le revine. Acum ni se spune că trebuie să plătească acești bani. Unii spun să plătească operatorii telecom, alții statele membre. Nu știu, întrebarea rămâne deschisă. Important este să funcționeze sistemul și să fie finanțat. Eu, în numele PP-ului, sunt gata să lucrez pe acest dosar, așteptăm și noi sugestii și haideți să ne apropiem și de poziția ITRE, care la rândul ei va consolida poziția Parlamentului. Și mai încolo, bineînțeles, trebuie să fim pregătiți pentru uh, negocierile cu Consiliul, să fim gata să-i atragem de partea noastră. Vă mulțumesc! Fără microfon. Doamna președinte, fără microfon. Sì, eh, a nome Mizzi, che non... Numele doamnei Mizzi, care nu poate să vină astăzi aici, vreau să vă transmit mai multe lucruri în legătură cu acest cod al comunicațiilor europene. În ce privește lucrările de modificare ale codului, acestea se găsesc într-o fază incipine, incipientă. Marlen Miții are nevoie de mai mult timp pentru a examina o propunere atât de complexă, de vastă, care modifică patru directive într-un singur val de uh, reforma a comunicațiilor uh, în Europa. Această piață, acest sector este deosebit de important pentru toți cetățenii europeni. Revizuirea normelor în materie reprezintă un mare potențial pentru a uh, facilita digitalizarea pentru a favoriza competitivitatea, inovarea și creșterea. Însă, uh, doamna Miții consideră că propunerea comisiei este una bună. Codul trebuie să fie într-adevăr concentrat pe comunicațiile, mai ales cu străinătatea. Și asta pentru a spori atât concurența cât și drepturile consumatorilor pe piața telecomunicațiilor. Ca și raportor din umbră din partea socialiștilor, una dintre principalele sale priorități va fi aceasta să se asigure că acest cod european al telecomunicațiilor se bazează pe un cadru juridic care să fie uh, unul care să reziste la testul uh, trecerii timpului. Se vizează telecomunicațiile mobile și, uh, și fixe, uh, se mizează pe calitatea lor, dar și pe o maximă protecție a consumatorilor. Se pune accentul de asemenea comentariile sale pe internetul deschis și pe depășirea barierelor da, geografice piața telecomunicațiilor va trebui să fie în continuare concurențială. Operatorii mai mari sau mai mici să poată să concureze, să concureze unii cu ceilalți uh, fără încetare, astfel încât cetățenii să fie mulțumiți de servicii de calitate moderne și ieftine codul respectiv va trebui să se asigure că noi operatori uh, intrați pe piață să poată să folosească teleco- uh, infrastructurile la un preț convenabil, astfel încât să nu se uh, reducă presiunea concurențială pe piață. De asemenea, trebuie să fim foarte atenți când vine vorba de noile reguli care se preconizează în ce privește investițiile comune în uh, infrastructuri. Acestea nu trebuie să favorizeze practici anti concurențiale. După acordul interinstituțional de săptămâna trecută care a pus oficial capăt taxelor de roaming, Marlen își dorește ca în sfârșit să se pună capăt um, acelei discriminări provenite din diferitele tipuri și prețuri la serviciile telecom pe internet. Nu este normal ca uh, într-un stat să ofere un, un tip de serviciu și în alt stat uh, alt serviciu. Nu trebuie să existe o discriminare pe baza prețului, uh, nu trebuie să existe discriminare pe baza tipului de serviciu, că este el text sau altceva discriminarea nejustificată pe baza uh, prețurilor astfel uh, s-ar sfârși în Europa. Se pune accentul mult uh, pe protecția consumatorilor în condițiile actuale ale pieței. Cetățenii noștri au foarte multe uh, posibilități astăzi de comunicare, mesaje, internet, uh, WhatsApp, Skype, uh, telefoane clasice și așa mai departe. Uh, însă normele noastre actuale nu sunt la zi, nu oferă o protecție suficientă consumatorilor în toate aceste tipuri de comunicații. Sectorul este, bineînțeles, uh, foarte diversificat, chiar pe, strict, pe striț uh, marcate foarte multe obstacole. Doamna Miții își exprimă convingerea că la IMCO, la noi, vom uh, reuși să avem un aviz favorabil pentru acest raport. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, eu sunt raportor din umbră din partea ECR-ului. Aș adăuga un punct important în primul rând. Și eu am avut, am primit multe întrebări de la diferite părți interesate și de la legiuitori, grupuri de consumatori și așa mai departe. Și și eu mi-aș dori să organizăm o masă rotundă astfel încât să vină toată lumea și să discute am și făcut acest pas, așa că dacă doriți să faceți parte la această masă rotundă în care vom discuta, vă rog luați legătura cu biroul meu și sunteți invitați. Reforma acestui pachet e de aplaudat. Trebuie să ne asigurăm că există o competiție puternică, că putem să stimulăm investițiile și, și să sprijinim uh, dreptul consumatorilor de a avea de unde alege. Trebuie să ne asigurăm că legislația noastră e orientată spre viitor și sprijină inovarea. Am terminat munca asupra pachetului unic privind telecomul, privind piața unică a telecomunicațiilor și apoi protecția consumatorilor și drepturile utilizatorilor finali. Am lucrat asupra acestor aspectele, nu am reușit să le includem în pachet, însă trebuie să ne asigurăm că vom avea rezultate acum. Există detalii importante pe care trebuie să ne asigurăm că le analizăm cu grijă, pentru că trebuie să obținem un echilibru. Un echilibru între o atmosferă care să încurajeze investițiile și inovațiile pe de o parte și un echilibru pentru protecția consumatorilor. E un echilibru important și trebuie obținut. Protecția consumatorilor acum. Am auzit cele spuse de doamna raportor când cere un set unic de reguli. Cu toate acestea, de multe ori, e mai ușor să ajungem la rezultate în principiu decât în practică. Am văzut că de multe ori e o provocare, mai ales în ceea ce privește protecția consumatorilor. Avem nevoie de un cadru care oferă certitudine juridică mediului de afaceri, dar care recunoaște că există diferențe pe diferitele piețe. Există dispoziții specifice sectoarelor în ceea ce privește cerințele legate de informație, dreptul de a renunța mai devreme la contract. S-ar putea să existe situații în care consumatorul trebuie să aibă mai multă putere. Eu am un exemplu personal. A trebuit să semnez un contract de 2 ani, două contracte de câte 2 ani pentru copiii mei, unul de 15 ani, unul de 17 ani. Și cred că e foarte bine ca un asemenea contract pe 2 ani, că poate își vor folosi mai cu grijă telefonul telefoanele decât au făcut-o până acum. Deci am motive și financiare și practice în acest sens. Însă am vrut să mă asigur că pot să închid mai devreme contractele, în caz că îmi doresc să le modific. Așa că acum au acest contract pe 2 ani, dar cu dreptul de a termina mai repede contractul. Ce e important ca și cetățenii să aibă putere. Apoi, în ceea ce privește ofertele grupate, există uneori argumente bune în spatele unor asemenea oferte din partea furnizorilor. Am analizat situația și am decis să nu interzicem aceste oferte grupate, bundles, ci consumatorii să fie cei care să poată să aleagă dacă vor asemenea servicii. Eu un principiu care ar putea fi de asemenea util informații, da, e important să existe transparență, să existe linii directoare, să poată să fie comparate ofertele. Însă, trebuie să știm că consumatorii nu citesc toate detaliile, așa că trebuie să găsim un cadru prin care consumatorii să vadă elementele cheie și apoi legislatorii să poată să introducă orice nevoi locale. În ceea ce privește definirea serviciilor OTT, over the top, sunt de acord cu cele spuse de raportor, dar acestea nu înseamnă mereu același lucru. Câteodată când trimit un mesaj text pe telefon sau pe Facebook sau pe WhatsApp, am impresia că trimit același lucru, însă nu e neapărat așa, nu e vorba neapărat de aceeași ofertă și trebuie să avem grijă să nu punem piedici tehnologiei. În ceea ce privește obligația universală privind serviciile, e un instrument foarte important. E important ca toți consumatorii să aibă acces la internet, dar sunt multe feluri prin care se poate ajunge la acest obiectiv și mai ales în ceea ce se întâmplă acum în zonele rurale și introducerea internetului acolo. Trebuie să fim foarte atenți și să fim atenți și la finanțare. Să ne asigurăm că soluția este una bună, să nu rămână totul la nivelul statelor membre, că atunci EFSI, de exemplu, nu ar avea același mare succes. Câteodată modelele public-privat sunt și ele foarte utile. Trebuie să ne asigurăm că există flexibilitate. Aștept cu nerăbdare să colaborăm pe acest dosar și sper că chestiunile tehnice din partea Comisiei vor fi clarificate cât de repede, astfel încât să putem intra pe detaliile care contează pentru consumatori. Vă mulțumesc! Julia Reda are cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc uh, raportoarei. Cred că, într-adevăr, e o legislație complexă și Există puncte care sunt foarte importante pentru noi, care au fost deja menționate. Mă voi axa pe punctele unde IMCO are un rol important de jucat. Însă, bineînțeles, ne punem întrebări cu privire la definirea domeniului de aplicare. Aici sunt de acord că trebuie analizate specificitățile serviciilor de tip OTT. Câteodată în această discuție, în ceea ce privește un teren egal, scăpăm din vedere faptul că există diferențe, mai ales între serviciile telecom, care sunt furnizate de operatori care controlează infrastructura, și apoi servicii OTT, unde lucrurile nu stau așa. Pe de o parte, înțelegem că Comisia Europeană încearcă să clarifice ce înseamnă exact act servicii de comunicare electronică, însă nu ne este foarte clar dacă pe termen lung aceste diferențe cele bazate pe digitalizare, cele independente de digitalizare, dacă această abordare va face față viitorului. Însă, în linii mari, cred că calea de urmat ar fi să ne asigurăm că există obligații foarte limitate, de câte ori intervin chestiuni legate de extinderea obligațiunilor pentru serviciile OTT. Trebuie să se țină cont de specificitățile pe care le au asemenea servicii. Drepturile utilizatorilor final, da, sunt foarte importante. Credem că trebuie să existe reguli speciale privind protecția consumatorilor în acest sens. Apoi, o mai mare putere consumatorilor. Trebuie să ținem cont de faptul că nu oricine are un președinte al unei comisii pentru protecția consumatorilor în familie ca să le dea niște sfaturi excelente. Regulile orizontale privind protecția consumatorilor pe care le avem astăzi nu sunt suficiente. Însă dacă e să abordăm niște reguli specifice sectorului, ca doamna raportor trebuie să ne asigurăm că există o coerență între propunerea privind contractele digitale și codul privind comunicările electronice și legat de durata contractelor și ofertele grupate, ofertele de tip bundle. În cazul acestor tip de oferte grupate, credem că dacă ar exista reguli legate de acestea în cele două propuneri, atunci situația nu ar mai fi atât de clară. Dispozițiile privind transparența le salutăm, îi, aj- îi ajută pe utilizatori când uh, vor să se decidă să schimbe utilizatorii, sunt importante instrumentele de comparație. Vrem să ne asigurăm că ceea ce există deja pe regulamentul pieții unice Telecom, în ceea ce privește consumatorii și drepturile, de, drepturile utilizatorilor finali, se menține. De exemplu, când avem deja o regulă că un utilizator poate să își aleagă echipamentul în mod liber, atunci de ce în codul european se vorbește, codul european pentru comunicații se vorbește de obligații și restricții în ceea ce privește tipurile de echipament, dacă acestea nu pot fi restricționate inițial. Voi încerca să închei pentru că știu că trebuie să votăm. Avem nevoie de un nivel ridicat de protecția consumatorilor, însă când vine vorba de armonizare de pline, suntem pentru, dacă e la cel mai înalt nivel, servicii universale. Da, credem că e un lucru foarte bun, că este inclus aici internetul de bandă largă. Trebuie să dăm dovadă de ambiție în acest sens. Și apoi mai există un punct în propunere care nu ține doar de competența im. AFCO și anume utilizatorii finali au, să aibă dreptul să își împărțească Wi-Fi-ul. Credem că e important, însă credem că aceștia nu doar au dreptul prin contract să o facă, ci că au și protecții de tip safe harbor sub uh, directivele existente. La fel ca entitățile comerciale care pot să își pună la dispoziție semnalul wireless de internet. Doamna Caia Calas și apoi Comisia. Vă rog. Am două puncte foarte scurte, de fapt. Pe legat de 112, cred că aici Întrebarea nu se pune atât de mult în ceea ce privește un teren egal între serviciile OTT și operatorii telecom, ci mai degrabă dacă cineva are nevoie de ajutor, atunci să poată să facă acest apel și apelul să fie direcționat unde trebuie. Cred că trebuie să ne gândim mai bine atunci când discutăm despre astfel de lucruri și cum vor arăta în practică. Ce s-a mai menționat de Giulia Reda? S-a menționat faptul că există aceste oferte grupate. Când avem o durată a contractului, în termen limit al contractului, vedem că există o, o, există o întretere acum a diferitelor tipuri de servicii și conținut. Cred că trebuie să ajungem la consistență și armonizare totală, pentru că nu putem să avem situații în care în ofertele grupate există anumite părți armonizate la nivel național și o altă parte armonizată la nivelul Uniunii Europene. Mulțumesc! Mulțumim, comisiară, cuvântul. Mulțumesc! Bineînțeles, am început să muncim cu viteză pe diferitele versiuni lingvistice și chestiunile care țin de consistență despre care ne vorbeați. Colaborăm și cu colegii noștri de la DG Just, cu dumneavoastră, cu colegii de la ITRE și cu Consiliul pe consistența cu, pe alinierea cu directiva privind uh, conținutul digital și acea directivă privind persoanele cu dizabilități și noi oferim sprijin, ne bucurăm pentru sprijinul oferit pentru armonizarea de plină și pentru instrumentele existente, instrumentele de comparare, de exemplu. Poate niște explicații legate de serviciile OTT. Noi nu ne axăm pe partea de furnizare, ci pe partea de cerere. Uh, vedem ce se întâmplă din perspectiva ONG-urilor și ce există, ce fel de viduri există în ceea ce privește protejarea acestora sau viduri în ceea ce privește securitatea, sfera privată și așa mai departe. Încercăm să ne concentrăm foarte bine și să vedem care sunt obligațiile fixe care se intră în aplicare și pentru OTT-uri. Nu vrem ca toate obligațiile să fie valabile și pentru acestea. 112, acest număr. Am ținut cont de comentariile făcute. Uh, Apoi, servicii independente interpersonale. Au existat niște îngrijorări din partea raportoarei. Aceasta e un tip de urgență. Dacă un utilizator dorește să își schimbe furnizorul, trebuie totuși să aibă în continuare acces la numerele de urgență privind ofertele grupate, nu vrem să le interzicem, nu există așa ceva în propunere, e ceva bun, le place consumatorilor, însă aceștia pot fi cumva blocați prin intermediul ofertelor grupate, bundles. Obligațiile contractuale, doamna președinte ne spunea că consumatorii nu citesc toate detaliile contractului, de aceea noi am propus un rezumat al contractului, unde să apară punctele principale din contract. Diferențierea prețurilor, nu credem că e nevoie de reglementare în, acest, în această etapă. Credem că există suficiente alternative din partea serviciilor OTT și da, vorbeam de reglementarea lor pe anumite aspecte, apoi codul în alte părți consideră că trebuie să existe o, harmoni- o armonizare în ceea ce privește contractele și terminarea acestora, care ar putea afecta și prețurile. Mulțumesc! Vă mulțumim foarte mult, trecem direct la vot sau doriți să faceți un rezumat? Da, aș vrea să mulțumesc uh, colegilor pentru aceste comentarii, pentru acest schimb de opinii. S-a dovedit că este un dosar foarte complex și probabil că vom avea dezbateri interesante în următoarele săptămâni și luni. Și dincolo de mesele rotunde pe care le voi organiza, m-am gândit și la audierea IMCO, care probabil că va aduce mai multe clarificări pe această temă. Aștept să cooperăm, bineînțeles, alături de colegii interesați. Mulțumesc! Mulțumesc! Audierea publică va avea loc pe 21 martie. We are now going to vote. Și acum trecem la vot. E vorba de proiectul de raport uh, al domnului Coferati. E vorba de industria europeană digitalizată. Vreau să fac o comunicare pe care am anunțat-o și în această dimineață în legătură cu uh, ordinea de zi pe joi după masă, pentru că avem foarte multe puncte. Dacă votul la omologarea de tip va fi unul mai scurt, atunci vom putea înainta uh, și vom putea dezbate dimineață puncte de pe ordinea de zi de după masă pentru a accelera un pic uh, procesul. Asta îi va face mulțumiți pe colegi atunci când vor avea joia după masă liberă. Deci dacă vă interesează, vedeți ce se întâmplă cu punctele de pe ordinea de zi de joi după masă. Urmăriți mesajele pe care le transmitem pe e-mail, pentru că în funcție de cum decurge dimineața vom avansa, în special în funcție de cum va merge votul la omologare de tip. Nu putem pierde prea mult timp acolo. Vă mulțumesc!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 25 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 13 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 42 în două părți. Prima parte pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, a doua parte pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Compromisul nou pentru, împotriva abțineri se adoptă. 10 pentru, nu, mă scuzați, spune președinta, 12 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 14 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 15 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 67 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Și acum votul final asupra proiectului de aviz modificat, vă rog. S-a deschis votul, vot cu apel nominal. Se adoptă cu 30 de voturi pentru, unul împotrivă, nicio abținere. Felicitări domnului Coferati. Mulțumesc, Sergio. sooner I see the voting list for Thursday, the și cu cât mai repede voi avea acces la lista de vot uh, pe joi dimineață, cu atât mai rapid voi putea da informații. Următorul punct acum pe ordinea de zi este vorba de raportul domnului Lopez Isturis White conectivitatea uh, pe internet pentru coeziune și creștere economică, uh, tehnologia 5G. Este vorba de proiectul de aviz în vederea realizării unui raport uh, ținând cont de comunicarea Comisiei asupra tehnologiilor 5G. Noi cooperăm în conformitate cu regula 53, așa cum fac și Econ și buget. Domnule raportor, vă rog. Mulțumesc, doamnă președintă. La comisia noastră ar trebui să subliniem faptul că mm, orice ocazie de a stimula un domeniu de activitate pentru a crește economia, numărul de locuri de muncă și, în general, activitatea economică, este o ocazie de care trebuie să profităm pentru a susține mandatul nostru. Și aceasta pentru a avea rezultate pe viitor, pentru că nu e vorba de o muncă um, așa cum se face în mod normal pentru a obține rezultate pe termen scurt, ci pentru a ne aduce contribuția la construirea unui viitor uh, Uh, bun pentru cele 500 de milioane de europeni. În urmă cu uh, câțiva ani am avut raportul pentru tehnologiile 2G, mai târziu s-a amânat uh, tehnologia 4G față de alte regiuni ale lumii, am pierdut avantaj competitiv și acum am putea deveni lider mondial prin tehnologiile 5G. Avizul uh, pe care îl prezintă IMCO la raportul uh, principal este oportunitatea noastră de a prezenta viziunea noastră asupra unei uh, piețe economice mai integrată și unică pentru a avea oportunități de locuri de muncă și mai mare activitate economică. A patra revoluție industrială este una de natură tehnologică, cu schimburi de date și interconectare între mii de dispozitive cu interconectare instantanee, așa numitul IoT, Internetul obiect- obiectelor și cloud computing. Pentru a fi lider, Uniunea Europeană trebuie să inoveze și aceasta reprezintă o provocare față de modelele tradiționale și uh, crearea unor relații de încredere între consumatori și companii. Trei elemente fundamentale în avizul nostru. În primul rând, trebuie să fim lideri ai revoluției tehnologice. În al doilea rând, trebuie să ne dăm seama că este vorba de o oportunitate strategică pentru Europa și, în al treilea rând, uh, Planul de acțiune al Comisiei este esențial pentru a deveni cu adevărat lideri. O societate europeană a gigabiților și dezvoltarea tehnologiei 5G este drumul cel mai bun pentru finalizarea pieții unice digitale, pentru că banda largă poate duce la o creștere în special în zonele rurale, oferind instrumentele necesare pentru ca aceste regiuni să participe în epoca internetului zonele urbane și cele rurale vor avea uh, de câștigat, uh, în special ținând cont de faptul că prețurile la locuințe, nivel de trai și așa mai departe în zonele rurale este, sunt mai scăzute. Într-o primă fază a tehnologiilor 5G, uh, ar trebui ca Uniunea să se situeze într-o poziție de lider, la nivel mondial prin introducerea acestor tehnologii. Pentru a atinge acest obiectiv, trebuie să elaborăm politici și reguli uh, pentru viitor care să favorizeze inovarea într-un cadru flexibil, bazat pe piață, care să întărească concurența și să meargă mână-mână cu politici fiscale inteligente trebuie să recunoaștem nevoia de investiții care să creeze un mediu concurențial care să stimuleze inovația, apariția de noi servicii și, de asemenea, o mai mare activitate de investiții care să aducă beneficii consumatorilor. Iată care este obiectivul și pentru aceasta trebuie să armonizăm uh, regulile bazice în ceea ce privește alocarea unui spectru nou în cadrul benzii de 700 de MHz pe banda largă și posibilitatea de a aloca licențe pe durate suficient de lungă pentru a asigura previzibilitatea investitorilor. Trebuie să fim conștienți că avem nevoie de investiții private pentru ca acest model să dea roade. Un acord asupra armonizării pentru toate benzile de frecvență sub și peste 6 GHz este absolut esențială pentru tehnologiile 5G un obiectiv care ar trebui să se realizeze până la sfârșitul anului 2017. Redactarea de norme industriale care sunt acceptate pe larg de rețelele de tehnologie 5G și dispozitivele internetului obiectului care sunt adaptate acestei tehnologii sunt absolut esențiale pentru a um, implementa internetul obiectelor. Noi trebuie să fim lideri în ceea ce privește adoptarea unor astfel de standarde. Dacă Europa nu deține rețele digitale moderne și infrastructura necesară pentru o interconectare rapidă și de calitate, atunci vom rămâne în urmă față de alte regiuni din punctul de vedere al investițiilor, atractivității și cunoștințelor uh, reținute aici. Aceasta va duce, bineînțeles, la o scădere a avantajului competitiv pentru Europa. Trebuie să introducem tehnologiile 5G pentru a evita fragmentarea piețelor și să împiedicăm impunerea de obstacole în calea interoperabilității, lucru uh, care ne-ar obstaculiza accesul la o piață liberă fără bariere. Cooperarea internațională însă este esențială pentru a deveni lideri în procesul de redactare a standardelor globale standardele globale de bază în domeniul tehnologiilor 5G vor fi disponibile până la sfârșitul anului 2019, astfel încât uh, aceste tehnologii să se poată implementa foarte rapid. Datele Comisiei arată că planul de acțiune pentru tehnologiile 5G pentru UE oferă un potențial de a crea 200 de milioane de locuri de muncă, și aceasta în ciuda ratei șomajului uh, care este destul de ridicată și a activității economice care este scăzute. Vom putea ajunge la o piață internă puternică și dinamică și la un nivel uh, al uh, ocupării mai ridicat, la o piață unică digitală care să fie caracterizată de dinamism, și aceasta pentru a consolida creșterea economică și a crea locuri de muncă de calitate. Vreau să mulțumesc tuturor raportorilor din umbră și tuturor colegilor interesați pentru comentariile și sugestiile pe care le-au de făcut. După cum știți, sunt la dispoziția dumneavoastră pentru tot felul de schimb de opinii pentru acest aviz. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Din partea socialiștilor, Sergio, te rog, domnul Gutierrez este raportorul din umbră. Mulțumesc, doamnă președintă, și mulțumesc raportorului pentru acest proiect de aviz și pentru intervenția sa, pentru că văd că obiectivele politice sunt aceleași de ambele părți. Strategia 5G este o parte integrantă a unei strategii de ansamblu necesară la nivelul UE pentru a câștiga în competitivitate, pentru a avea o creștere durabilă și pentru ca piața internă să fie cu adevărat unică și să beneficieze de pe urma acestor tehnologii noi. E vorba aici de obiective de interconectare pe care le-a marcat Comisia Europeană și cu care suntem absolut de acord care ar putea duce nu doar la un avantaj competitiv din punct de vedere economic, ci eh, și la mai multe avantaje de mediu și sociale. Trebuie să promovăm eh, tehnologiile 5G din multe motive, nu doar economice. Vom îmbunătăți îngrijirile de sănătate la distanță, vom eh, putea avea o dezvoltare durabilă, Uh, dezvoltarea mașinilor uh, autonome, vom îmbunătăți competitivitatea IMM-urilor noastre într-o lume globală prin calitatea videoconferințelor, și pentru că am putea îmbunătăți în general toate aspectele vieții de zi cu zi ale cetățenilor noștri. Iată de ce cerem Comisiei Europene și factorilor de decizie să acorde atenție acestui proiect. E adevărat, așa cum arăta raportorul, suntem oarecum în întârziere în ceea ce privește strategia pentru 4G, și aceasta ne-a adus un dezavantaj competitiv pe care l-am târât după noi în ultimii ani de aceea, proiectul acesta trebuie să îl facem cum trebuie, pentru a nu pierde acest, pentru a nu rata acest tren al viitorului. Pentru 5G nu e suficient să avem o strategie sau declarații frumoase, nici măcar nu e suficient să avem obiective partajate între instituțiile europene. E nevoie aici de investiții, în special de investiții între sectorul public și privat. Avem nevoie de o strategie rapidă pentru a atinge acest obiectiv, o strategie ambițioasă, tocmai pentru a dezvolta toate infrastructurile necesare. Comisia Europeană arată că 500 de miliarde de euro ar fi necesare pentru dezvoltarea acestei tehnologii. Și uh, resursele disponibile ale statelor membre și capacitatea de a atrage investiții publice, private Uh, capacitatea de a aduce uh, regulamentul necesar pentru a implementa caracteristicile tehnice necesare, toate acestea vor uh, face să realizăm la timp sau nu condițiile necesare pentru proiectul 5G. Iată de ce cer Comisiei Europene să fie disponibilă, să permită statelor membre să accelereze acest proces și să ofere certitudinea juridică necesară pentru această tehnologie. Pe de altă parte, nu trebuie să se creeze uh, noi uh, diviziuni, pentru că la fiecare dezvoltare tehnologică apar tot felul de diviziuni. Diviziunea între lumea urbană și cea rurală, așa cum arăta raportorul, diviziuni între diverse categorii de cetățeni, între companii care nu pot promova o tehnologie în paralel. Deci, trebuie să Uh, intervenim încă de pe acum pentru a evita astfel de diviziuni pe viitor, uh, diviziuni care știm că au apărut în trecut. Mai ales dacă e vorba de dezvoltarea inovării și uh, tehnologiile complementare. Vom cere Comisiei Europene să uh, dezvolte acele inovări necesare care să ajungă în lumea rurală și, de asemenea, la nivelul IMM-urilor, pentru a evita astfel de diviziuni, așa cum au apărut în trecut cu alte tipuri de tehnologie. Pe de altă parte, Considerăm că avem uh, nevoie de o nouă logică pentru a ne adapta la această tehnologie 5G. Raportul vorbește despre politici fiscale inteligente la articolul 3. Cred că este o temă absolut esențială pe care va trebui să o analizăm cu atenție, cu multă inteligență și uh, mi-aș dori să știu care sunt ideile raportorului în acest domeniu. Este una din temele pe care va trebui să le dezbatem aici la Parlament și în general între instituțiile europene pentru a înțelege foarte bine care este părerea raportorului în acest domeniu. Mulțumesc, Antonio, încă o dată pentru avizul tău și, bineînțeles, vom coopera pe viitor. Mulțumesc, domnul Sulec.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 raportorul, nu pot decât să fiu de acord cu faptul că dacă Uniunea Europeană poate să fie utilă, atunci poate să o facă la crearea de standarde pentru rețelele 5G. Același lucru e valabil și pentru armonizarea frecvențelor. Planul de acțiune cu privire la 5G e un plan, nu conține atât de multe detalii, de aceea intervenția mea e scurtă în această etapă. Vreau să spun că sprijin un parteneriat între industrie, între sectoarele telecom și netelecom. Trebuie să fie create asemenea parteneriate. Ce mă bucură pe mine în mod personal, mă bucură un document, o notă a Comisiei, care se numește Codexul European al Telecomunicațiilor, unde se vorbește de simplificarea regulilor pentru 5G. Comisia trebuie să stabilească baza regulamentului, însă trebuie să fie să existe dispoziții doar pentru ceea ce e absolut necesar. Vreau să repet ceea ce am spus deja și în prima mea intervenție. În Europa ar fi o iluzie să ne gândim că industria în întreaga Europa și în zonele rurale poate să construiască aceste rețele de 5G. Cele mai îndepărtate sate, undeva departe și unde se există o asemenea rețea, până va ajunge această rețea 5G acolo, în orașe vom avea o cu totul nouă generație tehnologică. Planul pentru tehnologiile 5G e unul foarte important. Uniunea Europeană trebuie să își, își depășească decalajul pe care îl are. Mulțumesc! So not here. Is there anyone from the Green Shadow? Nu știu dacă este cineva aici în locul lui Morten de la Vers. Da, Dite. Te rog. Da, în primul rând vreau să-mi cer scuze în numele lui Morten pentru absența sa astăzi. El uh, salută ideile prezentate în cele două comunicări ale Comisiei, dorește să mulțumească de asemenea raportorului pentru avizul său. Consideră că uh, societatea tehnologiei 5G uh, este esențială. Proiectul de raport uh, de la ITRE și avizul nostru uh, sunt uh, destul de greu de înțeles pentru că sunt foarte multe elemente, e un adevărat uh, uh, pom de Crăciun care este prezentat, însă trebuie să încercăm să ajungem la un text bun și din partea INCO. De aceea sugerează câteva amendamente minore. Mulțumesc. Mai dorește cineva de la Verzi să intervină? Atunci de la alte grupuri? Nu? Atunci uh, ne întoarcem la raportor? Nu? Din partea comisiei, dorește să intervină cineva? Vă rog, comisia. Mulțumesc, doamna președintă. În numele comisiei salutăm avizul care a fost prezentat astăzi. Este important, uh, din punctul de vedere al societății gigabiților, să precizăm că o infrastructură de interconectare de calitate este o condiție necesară nu doar pentru 5G, ci și pentru celelalte elemente ale pieții unice digitale. Iată de ce suntem absolut de acord cu comentariile care au, făcut, uh, au fost făcute astăzi aici. Este important ca zonele rurale să nu fie lăsate în urmă, suntem absolut de acord cu domnul Sulic uh, atunci uh, când spune că, bineînțeles, că tehnologia 5G nu va ajunge în cel mai uh, îndepărtat colțișor al fiecarei țări imediat, însă avem un obiectiv până în 2025 din punctul de vedere al investițiilor, deci nu mai avem mult timp până atunci, pentru a putea face conectarea fiecărui european la 100 megabiți pe secundă, care să fie actualizați chiar și mai mult. Și e important să se facă investiții, în special investiții de bani publici, în, și aceste investiții să nu se facă în tehnologii imposibile sau prea costisitoare pentru a actualiza rețelele existente până la acel moment. În ceea ce privește investițiile, sunt absolut de acord. Uh, provocarea din punct de vedere a perspectivei financiare este una extrem de mare. Însă, pentru a întări cele spuse aici, noi sperăm ca dumneavoastră să susțineți uh, stimulentele de politică și de reglementare pentru a ne asigura că, indiferent ce se va face până la urmă, vom ajunge la o lume interconectată și la o rețea cu potențial uh, înalt, ceea ce este absolut necesar pentru piața unică digitală. Mulțumesc. Da. Eu cred cu tărie că zonele rurale trebuie să fie interconectate. Înțeleg însă în același timp că operatorii care doresc să introducă tehnologia 5G în zonele uh, urbane vorbesc de capacitatea de conectare la fiecare 200 de metri, însă din păcate acest lucru nu se va putea face în zonele rurale. Va fi nevoie de tehnologii diferite și va exista o diferență între conectivitatea rurală și cea urbană. Trebuie să înțelegem asta, pentru că există o diferență fundamentală aici. Raportorul nu știu dacă dorește să intervină sau încheiem aici. Foarte bine, încheiem dezbaterea. Termenul pentru amendamente este de Sfântul Valentin. Și asta pentru că iubim foarte mult uh, această societate uh, tehnologică și 5G-ul. Deci, la prânz de Sfântul Valentin. Și acum următorul punct pe ordinea de zi este vorba de raportul domnului Pascal Duran, o viață mai lungă a produselor, beneficii pentru consumatori, ciclu de viață mai lung și vorbind de ciclu de viață, raportorul a așteptat destul de mult și vreau să-i mulțumesc încă de pe acum pentru munca pe care a făcut-o. Pascal, te rog, poți prezenta raportul. Da, mulțumesc, Vicky. Foarte pe scurt, chiar dacă uh, tema mea nu e atât de sexy pentru ziua de Sfântul Valentin, oricum este o temă importantă, aș zice. Aș explica, în primul rând, care este contextul acestui raport. Am plecat de la o constatare colectivă și anume că în Europa aveam uh, dificultăți uh, pentru a dezvolta o industrie de calitate, deși aceasta era o etichetă importantă a industriei uh, europene și, prin urmare, pierdeam multe locuri de muncă, fără ca consumatorii să fie prea mult implicați. Consiliul Economic și uh, Social a adoptat un aviz uh, cu unanimitate, deci au fost implicați uh, consumatorii, industria, reprezentanții salariaților și avizul arăta că Europa ar trebui să analizeze această durată aviație pentru aceste produse, pentru a avea o imagine a industriei puternică și pentru a permite în același timp uh, consumatorilor să cunoască mai bine calitatea produselor pe care le cumpără. Deci raportul nu s-a uh, centrat doar pe binecunoscuta uh, obsolescență programată, care este o temă dezbătută în multe legislații europene și naționale obsolescența programată înseamnă că în mod voit se pune uh, capăt uh, la un moment dat uh, um, ciclului de viață al acestui produs. Însă acesta este un termen marginal din punctul nostru de vedere și anume faptul că industria pune deci un termen pentru ciclul de viață al acestui produs. Însă obiectul raportului meu este altul, este acela de a aduce din nou industria europeană în centrul producției și să profităm de faptul că avem o mână de lucru extrem de calificată, oricum mult mai calificată decât în restul lumii și uh, o, un uh, nivel foarte ridicat din punctul de vedere al ingineriei. Pe de altă parte, puterea de cumpărare este ridicată și mulți consumatori sunt dispuși să plătească produse de calitate dacă sunt bine informați. Iată deci care este contextul. S-au făcut mai multe studii pe această temă, chiar și de către comisia noastră și există un aviz excelent care tocmai a fost uh, publicat de doamna Șaldemose din partea comisiei ENVI în care se arată că putem încerca, și sunt absolut convins că vom uh, atinge acest obiectiv, deci uh, putem încerca să ajungem la un nivel de convergență pe această temă. Nu vreau să mă întind prea mult, am să vă prezint pe scurt care sunt uh, principalele axe pe care lucrăm. În primul rând, e vorba de posibilitatea de a repara un produs Știm cu toții, pentru a lua un exemplu bine cunoscut, uh, iPhone-ul. Am ajuns la iPhone-ul 7, până la iPhone-ul 4, uh, bateria era lipită uh, de telefon. Deci chiar dacă telefonul funcționa bine, nu puteam schimba bateria fără să distrugem telefonul, dar bateria, așa cum se întâmplă cu anvelopele, se schimbă în mod normal la telefoane. Deci exista o Uh, decizie din partea industriei, uh, nu se dorea să se distrugă acest aparat, dar se spunea că oricum consumatorii vor cumpăra un alt telefon. Dar un telefon de acest fel costă în jur de 800 de euro și există o bună parte a populației care nu poate să-și permită să-l înlocuiască când îi se termină bateria. Deci, la presiunea consumatorilor americani s-a reușit ca acum aceste baterii să poată fi înlocuite. Sunt pur și, pur și simplu înșurate șurubate cu patru șuruburi și asta nu costă mai mult, dar reparabilitatea acestei, acestui produs este acum asigurată. Și același lucru se poate aplica la multe alte subiecte. De exemplu, mașina de spălat vase. Am avut o problemă cu afișajul electronic, afișajul digital și acesta este lipit acolo, deci nu se poate schimba. Trebuie schimbată toată mașina, tot aparatul, pentru că există o problemă cu uh, Uh, posibilitatea de a repara aceste produse. Iată deci despre ce vorbim aici. Îl văd pe domnul Schwab că se uită la mine. În Germania, de exemplu, s-au pierdut multe locuri de muncă în sectorul reparațiilor, care era unul foarte important. Exista o mână de lucru importantă, de calitate, care se ocupa de aceste servicii, însă acum suntem în epoca deșeurilor. Cumpărăm și aruncăm. E o tâmpenie pentru că pierdem locuri de muncă și dacă ne gândim la materiile prime, oțelul, toate produsele care sunt introduse în aceste produse sunt materii prime pe care trebuie să le prezervăm, trebuie să le menținem și ne costă scump scump din punctul de vedere al petrolului utilizat, al oțelului utilizat și așa mai departe. Deci, pe scurt, va trebui să încercăm și aceasta uh, de acord cu sindicatele și cu companiile, pentru că nu dorim să creăm niște criterii, niște constrângeri inacceptabile pe piață, ci acceptabile de toată lumea. Deci, să facem astfel încât uh, capacitatea de reparație a produselor să crească, durabilitatea produselor să crească, pentru că Europa are de câștigat de pe urma unor produse de calitate ridicată. Vedem acest lucru ce s-a întâmplat cu industria auto în Germania, uh, cu produsele electrocasnice, deci trebuie să facem astfel încât Europa să devină din nou un spațiu al durabilității produselor și să fim mândri de produsele noastre. Asta în al doilea rând. În al treilea rând, informația oferită consumatorilor. Trebuie să ne asigurăm că atunci când cumpără un bun, un produs, e Există aici o problemă socială, pentru că săracii cumpără lucruri mai ieftine, care sunt făcute cu un cost mult mai redus, bineînțeles, de obicei în China. Asta aduce foarte puțin industriei europene și sunt produse care se schimbă foarte des. Deci, până la urmă, săracii sunt cei care plătesc cel mai scump aceste produse. Deci, iată principalele uh, direcții pentru acest document. Aștept comentariile dumneavoastră. Bineînțeles, uh, documentul va fi îmbunătățit, însă iată principalele elemente. Consum, uh, locuri de muncă, calitate, durabilitate pentru a ține cont de materiile prime disponibile. Mulțumesc! Thank you. Um... Mulțumesc! Domnul Senfield de la PP. Pani Przewodnicząca. doamnă președinte. Sincer să fiu, eu am o problemă. O problemă cu acest raport. Deci ce aș putea să spun uh, în acest moment? Regatul Unit a hotărât să părăsească Uniunea Europeană și Uniunea Europeană, mulți au fost foarte uimiți, chiar șocați. De ce s-a întâmplat asta? Mulți încă continuă să fie uimiți și în ziua de astăzi. E bine, pentru că nu au citit un astfel de raport. Unii în Uniunea Europeană fac eforturi și unii aici, în Parlamentul European, fac eforturi pentru a modifica realitatea, pentru a schimba regulile pieței. Își imaginează că pot să schimbe lumea, să o reorganizeze um, cu tot felul de norme, standarde, proceduri și aliniate și după ce vor face asta, lumea va fi una perfectă, ideală o lume numai cu lapte și miere, o lume perfectă, cu produse care durează pe veci. Și poate aceste produse vor fi chiar atât de ieftine, aproape gratis pentru toată lumea. Și iată, Parlamentul European uh, dorește soluții. Nu numai uh, aici, uh, în Europa, și alții caută soluții state, guverne care au încercat uh, să vină cu noi idei de sisteme politice care să permită tuturora un maxim de uh, bunăstare. Însă știm bine cum s-a terminat această aventură. Mai sunt câteva enclave uh, unde încă se mai crede în aceste idealuri eh, frumoase și învechite, cum ar fi Corea de Nord și Cuba. Însă în restul lumii, între timp, inclusiv în țara pe care o reprezint, eh, au trecut câteva zeci de ani și știm de acum că ideile fixe sunt idei fixe și nimic mai mult. Îmi pare rău că fac această tiradă, însă scurta mea experiență aici la Parlamentul European îmi demonstrează faptul că uh, și cele mai slabe dosare care ar trebui să fie respinse din start, toți sunt uh, adoptate și cu felicitări. Mi se spune că e vorba de schimbări radicale, că va fi perfect. Nu știu. Eu nu sper să ajungem la vot, nici măcar la vot cu acest dosar. Iată tot ce vreau să vă spun. și o să depun foarte multe amendamente de altfel. Bine, nu vreau să fiu complet negativ, nu vreau să credeți că spun numai lucruri negative. O să încerc uh, să găsesc o umbră de rațiune, de inteligență în acest text și m-aș agăța de ideea protecției mediului. În secolul 21 trebuie să ne gândim la mediu, la natură, la planeta noastră. Dar când vine vorba de economie, timp de sute de ani, nimeni nu a reușit să găsească un sistem uh, mai bun decât piața. Pentru economie, pentru protecția cetățenilor. Deci, piața și-a dovedit virtuțile, alții doresc ca Parlamentul European să reglementeze totul, este absolut imposibil, este un demers abstract care neagă existența însăși a legilor economiei, a bugetelor de stat și europene și face deci abstracție cu strălucire de legile de pe piața muncii. Pentru unii pot să pară cuvinte uh, frumoase, însă s-ar putea să ajungem într-o situație în care ne dăm cu stângul în dreptul. S-ar putea chiar să avem rezultate opuse celor scontate. Un mic exemplu, vorbim despre piață, ați vorbit despre iPhone, despre bateria sa. Eu pot să vă spun că am cumpărat un iPhone și atunci când uh, am avut probleme cu bateria, Și când am văzut că Apple își cam bătea joc de interesul consumatorilor, am renunțat la Apple, m-am dus la Samsung. Asta este piața. Nimeni n-a trebuit să facă o lege uh, ca să-mi spună mie ce trebuie să cumpăr, Apple sau Samsung. Ați vorbit asemenea despre persoanele mai modeste, cu probleme financiare, că nu pot să cumpere decât uh, produse ieftine, made in Germany sau în altă parte. Dar ce vreau să spun? Că dacă am avea numai pro, produse fantastice și foarte scumpe, acești săraci chiar că n-ar mai cumpăra nimic. Așa stau lucrurile, așa este mersul uh, lor. Produsele de foarte bună calitate sunt pentru cei care își permit să le cumpere, iar ceilalți trebuie să se descurce cum pot și cu ce au. Și nu putem ca prin legislația noastră să aducem egalitatea și echitatea peste toată lumea. În lume, politicile economice și sociale pot să tindă spre așa ceva, dar nu cred că textul dumneavoastră are o astfel de virtute. Vă mulțumesc! Lisa? Iaconsari, da? Mulțumesc foarte mult! Da, foarte interesantă intervenția colegului, dar nu sunt de acord cu ce a spus pe deplin. Uh, economia de piață, toate bune și frumoase, dar și economia de piață are nevoie de reguli referitoare la contractele de muncă, la alte norme și standarde. Iată ceea ce face ca economia de piață să funcționeze într-adevăr. Raportorul nostru spune că nu e un subiect foarte chic sau sexy. Din potrivă, mi se pare că e un subiect foarte interesant pentru cetățenii noștri și avem și experiență, fiecare dintre noi. Dovezi care pot să fie vărsate la dosar. Uh, toată lumea știe ce produse uh, există și cum uh, se strică ele. Am cumpărat o mașină de făcut cafea, nu se, după un an nu se mai deschidea capacul și Uh, vânzătorul mi-a și spus la magazin, da, este o bucățică mică de plastic acolo la capac, uh, programată ca să se rupă după un an. Și asta nu are nimic de a face cu economia de piață, nu-i așa? Raportul acesta acoperă o mare gamă de subiecte, dar am putea și noi să facem câteva observații. De pildă, rolul acordat protecției consumatorilor. Apoi, ce consecințe are această durată de viață limitată a produselor. Și, așa cum a spus și domnul raportor, trebuie ca consumatorii să fie informați. Și trebuie să existe și anumite stimulente pentru ca producătorii să ne ofere niște produse mai durabile, de exemplu un label o etichetă specială care să marcheze durata de viață a acestui produs. Trebuie ca uh, consumatorul să poată să se ducă să-și repare produsul sau uh, să fie înlocuit. Aici ce ne propune raportorul nu mă satisface. Aș mai face o observație. Trebuie spus că cumpărătorul nu trebuie să demonstreze el că ar fi existat un viciu de fabricație. Doamna Gerhard, în raportul său, a spus asta de altfel. Trebuie, așadar, să putem să ne reparăm aceste produse, să obținem piese de schimb când este cazul. Și exemplul cu iPhone-ul arată un lucru. Atunci când uh, ne uităm în jur, vedem că există o serie de mici magazine de uh, reparații pentru aceste telefoane. Asta dă de muncă, dar trebuie să ne gândim la unde vrea să meargă Europa. Trebuie să ne asigurăm că, produse, că produsele europene sunt unele de calitate. Iar această etichetă Made in Europe trebuie chiar să și însemne ceva nu vrem să intrăm uh, într-o concurență cu produsele de proastă calitate. Și asta se și spune foarte bine în raport. Așadar, această obsolescență programată a produselor este un lucru negativ. Uniunea Europeană, Parlamentul nostru, cu acest raport trebuie să combată acest fenomen. Trebuie să spunem că asta nu corespunde nici obiectivelor din economia circulară, nu servește nici intereselor uh, protecției mediului și, pe termen mai lung, am putea, de ce nu, să ne gândim să interzicem această metodă de programare a duratei de viață a produselor. Iată, cuvintele cheie, ocupare, durabilitate, pentru mine, deci, sunt lucruri absolut esențiale. Și asta ne arată că trebuie să acționăm pentru cetățenii noștri, să acționăm noi aici la Parlamentul European. Mulțumesc! Dan Dalton este raportor din umbră de la ECR mi-a trimis niște notițe, se scuză în primul rând că nu poate să fie prezent. Mulțumește domnului raportor pentru munca depusă pe marginea acestui raport. Este un subiect interesant, spune Dan, uh, un subiect care e din ce în ce mai de actualitate pe măsură ce produsele sunt din ce în ce mai sofisticate și înghit din ce în ce mai multe resurse pentru a fi fabricate. Trebuie să existe uh, un echilibru între protecția consumatorilor, alegerea consumatorilor și protecția mediului, pe de altă parte. Trebuie ca companiile să-și adapteze modelul de afaceri pentru a se adapta economiei circulare, investiții în noi soluții tehnologice, în noi metode de producție. În ce privește reparațiile, domnul Dalton este de acord cu conceptul uh, acela de a promova reparațiile pentru a economisi niște bani și pentru a reduce deșeurile, dar nu dorește ca un consumator să fie uh, prins într-un ciclu nesfârșit de reparație, produsul se strică, iar reparație și așa mai departe. În ce privește uh, bunurile non imateriale, E vorba aici de dreptul consumatorilor de a fi uh, uh, despăgubit în cazul unei uh, stricări a produsului și atunci, în momentul în care recurs tot timpul la reparație, nu mai ai această protecție, nu poți să mai ai această despăgubire când se strică produsul. Apoi, multe produse Uh, mai de lux uh, trebuie să aibă o, uh, o viață, o durată de viață mai lungă, mai de lux sau care sunt mai valoroase. Acestea ar trebui să fie garantate împotriva fenomenului de obsolescență. Anumite state membre au mai multe experiențe decât altele în acest domeniu și, pe de altă parte, protecția consumatorului nu trebuie să fie sacrificată în acest demers. Apreciem armonizarea minimă și, în sfârșit, domnul Dalton este convins că va lucra foarte bine cu ceilalți raportori din umbră pentru ca acest raport să meargă în direcția cea bună. Am și eu comentarii, dar întâi dau cuvântul doamnei Edita Șaranțova. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, și eu vreau să mulțumesc uh, domnului raportor pentru acest proiect de raport. Această inițiativă mă bucură pentru că avem ocazia de a trasa un cadru pentru o durată de viață mai lungă a produselor noastre, un cadru care actualmente lipsește în Europa. Este foarte clar că creșterea duratei de viață a produselor va fi una pozitivă în toate sectoarele economice și în toată societatea în general. Există două posibilitate pentru ca un produs să dureze mai mult. Uh, el uh, trebuie să beneficie, el trebuie să fie, un, să, trebuie să fie un demers pozitiv atât pentru consumatori cât și pentru producători. Producător, uh, consumatorii astăzi sunt stimulați în fel și chip uh, pentru a evita acumularea deșeurilor, pentru a recurge la reparații și așa mai departe. Trebuie de asemenea să creăm uh, stimulente și inovare, cum ar fi eco-designul și, în general, să avem mai multe soluții de tip uh, ecologic. Producătorii pot, de asemenea, să ia o serie de măsuri pentru a extinde longevitatea produselor lor. Dorim ca atât consumatorii cât și producătorii să participe la acest demers de a prelungi durata de viață a produselor și aici stimulentele trebuie să fie aplicate în consecință. Etichetarea uh, obligatorie nu mi se pare o, o idee prea bună. Dorim informarea consumatorilor, dar nu dorim să-i, conf- să-i copleșim pe consumatori cu prea multe informații. O etichetare obligatorie s-ar putea să îi inducă în eroare pe consumator care ar putea să creadă că această mai lungă durată de viață a produselor echivalează cu un fel de garanție pentru produsele lor la liniatul 17 se vorbește despre uh, o evaluare a posibilității de etichetare care să meargă uh, sau să se suprapună cu uh, legislația privind garanția pentru produse, ceea ce um, contravine legislației actuale. Mai sunt alte puncte care nu îmi convin, cum ar fi cele de la aliniatul 21. Sunt inițiative care sunt sortite eșecului, nu vor fi uh, implementate. Și apoi ce se întâmplă cu alte aspecte. Definițiile trebuie să fie clare, de asemenea. De pildă, la punctul 16, în ceea ce privește obsolescența, obsolescența uh, planificată a produselor. Da, este o idee, uh, un fenomen foarte negativ, dar cum putem noi să uh, identificăm asta? Este greu să evaluezi dacă această obsolescență a fost uh, impusă în mod conștient sau nu. Este foarte greu să ne bazăm pe cei avertizori de conștiință care să ne spună asta eventual să vedem în ce măsură există niște teste independente care pot să fie executate ca să vedem uh, dacă produsul respectiv este supus acestei obsolescențe sau nu. Avem deja anumite mecanisme, mă refer la rezolvarea litigiilor, uh, Ehm, și nu e necesar ca să facem ceea ce ne spune domnul raportor, să mai adăugăm un nou mecanism de rezolvare a leticilor în acest uh, context. Eu am anumite amendamente pe care le voi depune și care vor relua toate argumentele mele de până acum. Vă mulțumesc și cred că o să cooperăm foarte bine pe acest dosar. Thank you. Uh, for GUE... Mulțumim din partea GUE. Lopez Joao, nu. Din partea FTD, domnul Zulo. Marco. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Vreau să mulțumesc domnului raportor pentru că a făcut o treabă frumoasă cu acest raport. Acest raport dorește ca produsele noastre să dureze mai mult în timp. Și anumite colegi, anumiți colegi uh, aici au spus că e vorba de ceva care merge împotriva funcționării Uh, pieței. Sunt de acord, pentru că astăzi vorbim despre o piață bazată pe produse uh, pe care le folosești odată și apoi le arunci. Noi suntem împotriva unei astfel de piețe. Noi ne-am obișnuit până acum să înlocuim foarte repede produsele noastre care se strică. Ori se strică uh, ori ni se pare că s-au învechit, că nu mai sunt uh, la modă și asta este foarte prost din punct de vedere al mediului înconjurător, din punct de vedere al consumului de resurse și este un foarte mic câștig productiv care se identifică aici pentru că, de fapt, Uh, până la urmă, sectoarele industriale care am dorit să, produce, să producă astfel de produse tot nu stau în Europa, se duc și se delocalizează în altă parte pentru că au prețuri mai mici, costuri mai mici acolo. Haideți să schimbăm cu totul viziunea noastră. Haideți să, să facem ce ne sugerează domnul Durand, să ne bazăm pe caracterul uh, sau pe posibilitatea ca produsul să fie reparat cât mai des posibil cu consecințe pozitive asupra mediului înconjurător, dar și cu consecințe pozitive asupra pieței muncii. Pentru că ca să repar un produs, trebuie să ai niște competențe. Uh, și tot așa, ca să poți să concepi o nouă generație de produse, trebuie niște competențe, niște oameni pregătiți. Uh, anumiți oameni care astfel uh, sunt pregătiți și firmele respective nu mai sunt tentate să de localizeze. Cât privește reparațiile, reparațiile acestea trebuie să fie o activitate independentă, adică nu trebuie ca producătorul să producă și piese de schimb, împotrivă să fie două activități paralele. Astfel avem mai mare concurență și avem o mai mare competitivitate între IMM-uri dincolo de reparații, am putea să vorbim uh, și mai departe gândind la, gândindu-ne la reutilizarea unor produse, conferindu-le noi funcții, noi posibilități. Uh, produse care, dacă s-au stricat sau nu mai vezi scopul inițial, se pot fi folosite în alte scopuri. Însă, pe raportul uh, domnului Duro am două observații. Nu sunt de acord cu abordarea legată de uh, acel uh, software. Software-ul astăzi este o componentă importantă din produsele noastre și evoluția aceasta nu se oprește, uh, nu se va opri în curând. Dacă uh, aducem atingerea acestor software, atunci uh, putem să aducem atingere concu- caracterului concurențial al sectorului. Cât privește obsolescența softwarelor și ritmul actualizărilor, upgrade, Um, trebuie să ne gândim în ce măsură aceste lucruri pot să fie uh, realizate. Iarăși ne gândim la acel telefon uh, mobil pe care, de care am discutat astăzi aici. Îi stimulăm pe consumatorii noștri să descarce ultimele versiuni. Dar ce se întâmplă când consumatorul descarcă ultima versiune, dar telefonul, aparatul său nu mai poate să susțină această ultima versiune? Deci aici trebuie să vedem ce se întâmplă cu actualizările acestea pe eh, software. Apoi, eh, termenul de garanție de care se face vorbire în eh, raport. Vreau să atrag atenția asupra faptului că discutăm actualmente la noi în Parlament directiva privind contractele și nu mi-aș dori ca, vis-a-vis -vis de acest raport, să se bată cap în cap cu ceea ce vom hotărâ pe directiva privind contractele. Vă mulțumesc! So we have five speakers. Mai avem cinci vorbitori și zece minute, așa câte două minute fiecare, dacă puteți, vă rog. Domnul Șaldemos, întâi, doamna. Mulțumesc, vreau să-i mulțumesc și eu domnului Durong, e un raport foarte bun și o temă foarte importantă. Prelungirea de, duratei de viață a produselor noastre aduce cu sine o serie întreagă de avantaje. E bine pentru mediu, pentru durabilitate, pentru locurile de muncă din Europa și, nu în ultimul rând, pentru consumatori. Ei trebuie să știe că produsele pe care le cumpără au o durată de viață mai lungă. E foarte bine și de aceea trebuie să încercăm acum să subliniem acest fapt. Și vă dau un exemplu din Suedia acum. În Suedia s-a hotărât de curând ca TVA-ul să fie scăzut la produsele care pot fi reparate. De exemplu, pentru îmbrăcăminte, pantofi, dacă aceștia sunt, acestea sunt reparate, atunci există un TVA redus pentru ele. Și se pot retrage, acești bani pot fi compensați în salarii. Cred că e o me- o metodă, o metodă foarte bună prin care o țară să se asigure că produsele au o durată de viață mai lungă. Nu putem face același lucru la nivel european, bineînțeles, însă e important să vedem ce se întâmplă în alte state și de ce fel de stimulente e nevoie, astfel încât să fie asigurată o durată de viață prelungită a produselor. Cât despre etichetare, știu că nu toți colegii sunt de acord că ar trebui să facem mai mult în acest sens, însă eu cred că trebuie să devină vizibil cât de mult va dura un produs, în ore sau în orice se va măsura, să există o anumită unitate în acest sens care să fie prelucrată, astfel încât și consumatorii să aibă un instrument la îndemână, astfel încât să poată să aleagă un produs cu o durată de viață prelungită. Știu că există consecințe și în alte domenii și, domnule Duran, vă mulțumesc, e un raport foarte bun. Mulțumesc, doamnă președinte, spune doamna Borzan. Vreau să-l felicit pe raportor pentru această abordare aprofundată. Această obsolescență programată, lipsa de părți de schimb, sunt printre plângerile pe care le au cel mai des consumatorii. Mă bucur că raportorul a făcut astfel acest raport și s-a adresat acestor chestiuni. Aș dori să subliniez cât de important este să existe uh, echipamente de schimb uh, care să fie accesibile. De multe ori ele nu există sau când există sunt atât de scumpe încât e mai bine să cumperi un produs nou decât să-l repar pe cel defect. Ar trebui să ne aplecăm asupra acestei probleme în directiva privind ecodesignul sau garanțiile. Majoritatea consumatorilor preferă să repare un produs decât să îl să cumpere un altul. Studiile făcute de comisie ne arată foarte clar în ceea ce privește echi, echi, etichetarea de durabilitate minimă ar avea un impact. E un concept care ar trebui să fie în continuare dezvoltat de Comisia Europeană și pus în aplicare cât mai eficient posibil. Impactul asupra economiei e dezbătut în mod intens, însă și această discuție ne-a arătat faptul că reutilizarea produselor și a părților produselor duce la crearea de mai multe locuri de muncă decât reciclarea sau aruncarea acestora la gunoi. În acest moment este foarte important să arătăm care sunt beneficiile pe care le poate aduce Uniunea Europeană în viața de zi cu zi a cetățenilor. Și cred că e o îmbunătățire care ar fi foarte apreciată. Vă mulțumesc foarte mult. Thank you. Well, Doamna Anderson, mulțumesc. Cred că acest proiect de raport merită salutat chestiunile abordate se potrivesc foarte bine cu discuțiile privind propunerea legată de bunurile tangibile. Toată lumea știe faptul că posibilitatea e acum ca domeniul de aplicare al acestei directive să fie extins, astfel încât să fie incluse nu doar bunurile cumpărate online, ci toate bunurile comercializate în Uniunea Europeană care sunt tangibile. Și dacă așa stau lucrurile, atunci e neapărat important să să arate cum trebuie drepturile consumatorilor în acest domeniu. Faptul că discutăm acest raport astăzi e excelent, pentru că avem nevoie de soluții, soluții care să se potrivească într-o lume modernă. În acest sens, multe din dovezile care ies la suprafață depind de tipul de produs de care vorbim. E foarte dificil să facem generalizări. Cred că e o sarcină mare pentru fiecare dintre noi când uh, punem amendamente la acest raport, să avem grijă ce spunem, să ținem cont de categoria de produse despre care vorbim. Orice, de la o mașină de spălat vasă foarte scumpă la o pereche de pantofi. Să ținem cont și de ceea ce s-a spus și anume că nu toți consumatorii pot să-și permite să plătească foarte mult pe niște produse foarte scumpe și de asemenea aspecte trebuie să se țină neapărat cont. Apoi, faptul că economia de piață rezolvă toate problemele, ei bine, asta contravine tuturor lucrurilor în care credem în Parlament Parlamentul European și dispozițiilor din tratate. Armonizarea de pe piața internă trebuie să se bazeze pe o înaltă protecție a consumatorilor, a sănătății acestora și pe un alt nivel de protecție a mediului, pentru că despre asta e vorba aici. Așa că nu putem spune că economia de piață rezolvă toate problemele. Sper că putem să progresăm pe acest dosar și sper că se va ține cont de ce se face aici și în dosarele legate de bunurile tangibile și directiva privind ecodesignul. Munca care o facem aici să aibă eco și în celelalte comisii. Evelyn Gebhard are cuvântul. Mulțumesc și eu aș dori să mulțumesc, să-i mulțumesc domnului Doron pentru acest raport foarte bun pe care ni l-a prezentat. Voi atinge două puncte pe care le-am auzit aici. În primul rând, că legată de o dublare a legislației care există acum în dreptul comercial. Nu e adevărat. Aici discutăm despre principii pentru o politică de viitor în care dimensiunea importantă e durabilitatea și drepturile pe care le au consumatorii la achiziționarea unui produs. Și cred că aceasta este calea de urmat. Și e importantă să fie recâștigată încrederea cetățenilor în produsele care sunt produse aici, la noi, în Europa, astfel încât să avansăm. Și uh, să reușim să creăm locuri de muncă în domenii în care se fac reparații. Nu e ceva ce poate fi trecut cu vederea într-o situație de piață cum există în anumite state din Uniunea Europeană acum. Și apoi eu sunt împotriva faptului că piața va rezolva totul și că aceste reguli nu reprezintă ceva pozitiv pentru cetățeni. Nu, sunt afectate și companiile dacă nu facem reguli în acest domeniu, pentru că primează dreptul celui puternic. Și da, asta e afacerea cea mare, dar nu e bine pentru întreprindere mici, pentru întreprinderile mici, pentru startup-uri. E ceva ce le convine doar celor mari, care mizează totul pe faptul că știu încotro trebuie să ducă banii. De aceea eu nu sunt de acord cu această propoziție, această teză că ăsta ar fi viitorul. E o propoziție falsă. Și cei care reprezintă acest fapt și îl tot repetă ar trebui să facă fața adevărului și să-și dea seama că nu putem să facem politică într-o asemenea manieră. Domnul Șvab are cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Doresc să îi mulțumesc și eu colegului Doron pentru această discuție interesantă în urma prezentării raportului. E un subiect care e unul foarte important și o discuție care trebuie să aibă loc în comisia noastră. Aș atinge trei puncte. În primul rând, Consider că, în practică, există situații și Lucy Anderson ne-a, ne dat un asemenea exemplu în care consumatorii trebuie să apeleze la dreptul european, însă nu reușesc să o facă așa cum ar trebui. Și trebuie să ne întrebăm ce am putea să facem. Există multe propuneri legislative în acest moment și apoi dacă se vor pune în aplicare așa cum trebuie, am, scuzați, uh, doamna din Finlanda ne vorbea despre acest lucru. În asemenea cazuri, nu ar mai exista aceste probleme. Dar sunt de acord cu cele spuse despre, de dumneavoastră și anume și în ceea ce privește Uh, perioada de garanție și valabilitatea acestea. Sunt elemente foarte importante, însă în legătură cu legislația existentă există probleme cu punerea în aplicare în statele membre și trebuie să abordăm și această probleme. Cele spuse de Crystal Schaldemoser mi se par foarte interesante. Nu știam că în Danemarca, în Suedia, există asemenea pași care au fost făcuți, niște pași concreți făcuți, astfel încât să vedem cum se poate ajunge la niște produse atrăgătoare, investiții în servicii și în același timp cetățenii să fie cei pe care cade accentul și aceia care nu pot nici acum să-și permită anumite produse de calitate. Și apoi Lucy Anderson spunea că produsele trebuie să dureze acum foarte mult nu, însă trebuie să vedem cine suportă costurile. Eu cred că ar fi o greșeală dacă costurile vor fi suportate de cei mai săraci din societate. Aici trebuie să găsim un echilibru și Aș dori să știu dacă domnul raportor ar putea să includă în raportor și acest exemplu suedez și să-l analizeze îndeaproape. Pentru că, vedeți, există aceste stimulente din partea statului, astfel încât să fie încurajată repararea produselor. Pentru că piața poate să dea stimulente, astfel încât un asemenea sistem să funcționeze cât de bine posibil. Vă mulțumesc! Aș vrea să fac și eu niște comentarii, dacă îmi dați voie. În primul rând, nu ar trebui să pornim de la premisa că în toate sectoarele produsele devin mai puțin durabile. Dacă vorbim cu industria auto, de exemplu, în acest moment, aceștia au tot mai puține mașini care se întorc la reparații pentru că există mai puține accidente, pentru că există această revoluție digitală care ajută la condus la automat acum. În acest domeniu deja există o durată de viață prelungită. Și apoi, noile tehnologii, tehnologiile digitale, ne ajută la repararea lucrurilor. De exemplu, mie mi s-a stricat ceva la cuptorul cu microunde, o parte de plastic de acolo, am căutat pe Google unde să caut partea aceea, componenta aceea și am comandat-o foarte ieftin și pe YouTube am văzut un videoclip cum să-mi repar cuptorul cu microunde și am reușit cu șurubelnița mea standard să-mi repar cu mai puțin de 10 euro cuptorul cu microunde. Cred că dacă consumatorii știu că producătorii vor face părți de schimb disponibile, atunci cu siguranță vor cumpăra astfel de produse din start. E mult mai ușor să uh, um, repar singur în această lume digitală. Vorbeați și de printarea 3D, cred că și aceea e foarte importantă. Deși nu cred că orice fel de catalog trebuie să fie, să fie gratuit. Vă mulțumesc că ați redactat acest raport. Nu cred că toate produsele sunt la fel sau că statele membre trebuie să, plăt- să folosească banii contribuabilor, să ia măsuri fiscale pentru a promova reparațiile și vânzările second-hand, pentru că cred că acestea deja se întâmplă și în economia pe care o cunoaștem astăzi. Și nu văd o nevoie de o etichetă europeană cu privire la durabilitate. Asta dacă va împiedica noile produse să intre pe piață. Cred că aveți foarte multe idei bune, însă nu cred că suntem de acord în ceea ce privește soluțiile din punctul meu de vedere. Însă aștept cu nerăbdare să colaborăm. Vă mulțumesc. Și acum îi dau cuvântul din nou raportorului. Mulțumesc, Vicky. Îmi pare rău că nu... E bine că nu suntem de acord, pentru că e nevoie de acest schimb de păreri. De inteligența colectivă e întotdeauna mai bună decât deciziile luate la nivel individual. Nu voi vorbi foarte mult pentru că e târziu și trebuie să trecem și la alte subiecte. Vreau doar să vă mulțumesc tuturor acelora care ați intervenit. Există puncte pe care suntem de acord, există puncte care mai trebuie prelucrate. Aș dori să revin asupra primei intervenții. Uh, Sunt de acord că anii de dictatură comunistă pot să își lase urma. Eu nu, sunt, nu am spus așa ceva, am fost întotdeauna anticomunism, încă de tânăr. De aceea nici nu aș neglija dificultățile care există în asemenea state. Cu toate acestea, o ideologie atât de rea cât a fost ea de rea nu trebuie să fie acum înlocuită de o altă ideologie care să aibă aceleași efecte. Aici ne aflăm într-un parlament în care a încercat întotdeauna să găsească un echilibru, un echilibru între piață, mediu și mediul social. Parlamentul încearcă întotdeauna să găsească acest echilibru. Am spus și insist pe faptul că raportul meu s-a bazat pe raportul făcut de CESE adică pe raportul făcut de o instituție care îi alătură la oaltă pe cei din industrie și pe consumatori, un raport care a fost votat în unanimitate de membrii acestui for și nu aș dori să legifere, legiferez împotriva nicicărei ideologii. Puteți să fiți siguri de acest fapt. Eu nu îmi doresc ca la un moment dat să spun că statul e cel care trebuie să decidă în numele întreprinderilor sau salariaților. Nu, exact invers. Am spus că trebuie să găsim un echilibru și acest raport își dorește să aducă la nivel european apărarea producției industriale europene și nu doar pentru reparații, pentru piese de schimb și așa mai departe. Sunt puncte care trebuie să fie menționate. Că nu suntem de acord e un lucru, însă vă rog, nu faceți trimitere la Cuba sau mai știu eu ce altă țară într-un raport care își dorește să apere economia europeană. Cred că subiectul e ceva mai serios decât să cădem pe o asemenea pantă ideologică. Cât despre restul, voi colabora cu toată lumea astfel încât să înregistrăm progrese. Cred că faptul că dezbatem subiectul e deja un prim semn de progres și e un lucru important. Vă mulțumesc! Mulțumesc. Termenul de depunere a amendamentelor pe acest raport e tot data de 14 februarie. Și acum vom trece mai departe la raportul important al Olgei Senalova. Toate aceste rapoarte sunt importante, dar acesta este extrem de important și anume raportul privind cooperarea între autoritățile naționale responsabile cu punerea în aplicare a legislației privind protecția consumatorilor. 300, există 535 de amendamente în total Nu avem foarte mult timp la dispoziție pentru acest punct pe ordinea de zi, însă țin să o felicit pe Despina Spano, care se află aici din partea comisiei. Despina, înțeleg că veți avea o nouă funcție și vă veți ocupa de cibersecuritate. Ne veți lipsi foarte mult pe domeniul protecției consumatorilor. Îi dau cuvântul acum doamnei raportor. Mulțumesc, stimați colegi. Cum spunea doamna președinte, acest document, regulamentul CPC, adică cooperarea în domeniul protecției consumatorilor, a primit 535 de amendamente. Mă bucur să vă spun că majoritatea dintre dumneavoastră nu doresc să schimbe principiile de cooperare, ci mai degrabă să acopere vidurile care există și care afectează în mod negativ consumatorii. Acesta este spiritul din spatele majorității amendamentelor și mă bucur foarte mult. Și acum să trecem la plus valoare. Articolul 8, care extinde posibilitățile și căile prin care orice măsuri de corectare pot fi luate. A fost cel mai important punct pentru dumneavoastră. Majoritatea v-ați fi dorit ca anumite măsuri să fie mai bine formulate, de exemplu domnul Coelho, care cere ca verificările să fie limitate doar în locurile unde un comerciant își desfășoară activitatea. Alții își doresc ca referi, o referire la Carta Drepturilor Fundamentale sau regulile privind protecția datelor. Sunt de acord. O nouă posibilitate care apare e suspendarea și închiderea paginilor de internet. Sunt de acord cu toți aceia care spun că ar trebui să fie o ultimă măsură, o măsură excepțională, care să fie utilizată doar atunci când comerciantul nu răspunde la avertismente. Și sunt de acord cu domnul Coelho, care ne spune că o asemenea măsură trebuie să se ia doar atunci când trebuie prevenit un risc și mai mare asupra consumatorilor utilizarea compensațiilor pentru consumatori, rambursarea. Toate acestea diferă, ca de obicei. Cred că e o precondiție foarte importantă pentru o piață internă echitabilă și cred că măsurile sunt justificate. justificate. Numai puțin important e să se să existe măsuri proporționate, funcționale și adecvate. Doamna Vicky Ford vorbea despre acestea și că trebuie să fie respectat cadrul legislativ existent în statele membre, cum spune domnul Schwab. Dar e adevărat că în anumite state membre e nevoie de ordin judecătoresc pentru anumiți pași, însă nu ne dorim ca mecanismul să devină paralizat pentru că lipsesc competențele. Vom continua și discuția legată de noua noțiune și anume procedura de încălcare extinsă la nivel comunitar de Uniune. Există caze în care, cazuri în care investigația poate să fie foarte complexă și e nevoie de coordonare între mai multe state membre pragurile sunt uh, de nepus sub semnul întrebării. Toate amendamentele își doresc o valoare mai joasă decât propunerea inițială făcută de comisie. De exemplu, domnul Coelho ne spune că ar trebui să existe majoritate simplă a statelor membre și a populației, alții spun că ar trebui să se meargă și mai departe și doamna Reda spune că ar trebui să existe un singur criteriu, o simplă majoritate a statelor membre și eu sunt de acord cu această ultimă părere. Pentru că dacă e să ne uităm la ce se întâmplă în, în 15-16 state membre, vedem că vorbim de o problemă europeană. Însă mă bucur că putem să continuăm această discuție. Trebuie să fie clarificat și rolul comisiei, care va fi crucial în anumite situații. Și eu am trimis trimis propuneri care să garanteze faptul că forurile de supraveghere se vor consulta unele cu celelalte. Deși nu știu cât de entuziaste vor fi statele membre la o astfel de propunere, va trebui să continuăm dialogul în acest sens. Un alt capitol important e privitor la mecanismele de alertă. Považuji za důležité avem nevoie de organe de inspecție care vor avea informații foarte valoroase în legătură cu încărcările și organizațiile pentru protecția consumatorilor ar trebui să fie informate și așa cum spunea și domnul Sulic, organizațiile comerciale trebuie să poată prezenta anumite informații care poate nici măcar nu sunt disponibile inspectorilor sau uh, celor care supraveghează piața. Am să prezint și alte câteva divergențe de opinie. De exemplu, nu suntem de acord cu uh, propunerea Comisiei în ceea ce privește uh, pacturile de implementare. Acesta ar trebui să fie uh, doar un detaliu de natură tehnică. Noi suntem de acord că nimeni nu ar trebui să fie împovorat cu prea multă birocrație și, prin urmare, va trebui să ne asigurăm că planurile uh, și procesul de monitorizare sunt uh, simple și, prin urmare, schimbate. Voi prezenta amendamente în acest sens um, și sunt uh, la dispoziția dumneavoastră pentru a vă asculta, pentru a avea întâlniri ulterioare la nivelul raportorilor din umbră și sper să ajungem la o convergență în interesul comun al consumatorilor și avem un mandat uh, puternic în cadrul președinției malteze pentru a negocia cu Consiliul. Mulțumesc! Domnul Coelho, mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să mulțumesc uh, pentru uh, toată această prezentare și cred că există un oarecare consens asupra principalelor elemente. Propunerea comisiei este una pozitivă pentru că a înțeles în sfârșit comisia că este important să rezolvăm problemele pe care le aveam cu regulamentul 2006-2014 uh, și să avem un nivel ridicat de armonizare. Ținând cont de propunerea inițială a Olgăi, care este una excelentă, și pentru care există un larg uh, consens, uh, sper să ajungem la niște angajamente clare și să avem o negociere bună. Din punctul meu de vedere, există patru elemente asupra cărora suntem de acord. În primul rând, eliminarea actelor de punere în aplicare, care sunt prea numeroase în propunerea originală. În al doilea rând, preocupările în domeniul subsidiarității, a proporționalității și competențele statelor membre. În al treilea rând, respectarea dreptului Uniunii și a dreptului național, incluzând aici regulamentul pentru protecția datelor, a datelor cu caracter uh, sensibil și nevoia de modificare a criteriilor generale la nivelul UE. Articolul 8 care a generat cele mai multe controverse, include o serie de puteri pe care majoritatea colegilor le consideră absolut necesare pentru a aduce răspunsuri eficace. E nevoie de un mecanism de cooperare eficient și să evităm ca lacunele și limitele teritoriale între statele membre să-și spună cuvântul. Aș vrea să prezint aici trei elemente. În primul rând, autoritățile care din uh, motive de uh, jurisdicție internă uh, țin de această jurisdicție nu sunt amenințate practic de acest regulament, pentru că este o critică nedreaptă. Unii spun că s-ar retrage aici competența instanțelor naționale, nu este adevărat. În al doilea rând, faptul că uh, site-urile web pot fi suspendate, faptul că anumite linii pot fi închise, acesta se aplică doar unor cazuri grave care aduc uh, atingere gravă pieții în general și altor operatori. Dacă am eliminat toate aceste elemente, ar fi de dreptul absurd. Și așa cum spunea și colega noastră, nu putem elimina posibilitatea de a oferi despăgubiri consumatorilor. Pentru că prin acest regulament, practic, nu putem uh, da înapoi față de protecția consumatorilor. Nici nu vrem să o facem, dorim să mergem înainte în domeniul legislației și a protecției consumatorilor. În încheiere, aș vrea să mă refer la articolul 21. Pentru că singurul punct la care nu sunt de acord cu colega noastră este următorul. Dânsa a eliminat aici o obligație care făcea ca Comisia Europeană să poată iniția și coordona această acțiune. Este singurul punct la care nu suntem de acord, pentru că, din punctul meu de vedere, uh, inițiativa, puterea de inițiativă a Comisiei trebuie întărită. Iar în ceea ce privește criteriile de definire a infracțiunilor la nivel european, colega noastră Senalova practic are mai multe criterii disponibile. Eu, ca și membrii acestei comisii, am susținut întotdeauna că criteriile prezentate de comisie erau prea strânse, implicau un număr de cazuri prea restrânse și aveam nevoie de alte soluții. Există aici uh, soluții și mă gândesc la o propunere pe care am făcut-o eu, uh, o propunere de compromis, așa cum spunea foarte bine și Olga. Există uh, o majoritate de state membre în acest sens, care corespund și unei majorități a populației. Mulțumesc, domnul Sulic. Carta už tretíkrát rozprávam. Vă mulțumesc, e a treia oară când iau cuvântul astăzi, nu e rău deloc. Aș dori să-i mulțumesc doamnei Sanalova pentru acest raport. Și aș dori să spun că, după părerea mea, în acest caz, Uniunea Europeană a mers prea departe cu protecția consumatorilor. Consumatorii își cunosc foarte bine drepturile, însă sunt de acord că dacă există aceste drepturi, ele trebuie să fie respectate. Permiteți-mi să dau câteva exemple concrete pe parcursul comentariilor mele. Spuneam deja de amendamentul 202 și ideea de la 203 din spatele amendamentului domnului Schwab, eu cred că nu e nevoie de această grupare a competențelor care se află, să se afle la, la îndemâna unei autorități. Statele membre trebuie să ia decizii în acest fapt. Amendamentul 204. Competențele trebuie să fie eficiente și trebuie să, țină, să se țină cont de contextul în care a avut loc încălcarea. La 305, aici apare procedura care trebuie să se pună în aplicare și dreptul european. Adică, dacă doriți să intrați într-o clădire, atunci Trebuie să așteptați să ia o decizie curtea în acest sens. Nu pot să fiu de acord cu amendamentul. Pot să fiu de acord cu 207 și cu amendamentul 231 al domnului Coelho. Nu pot să fiu de acord cu faptul că pagina unui comerciant poate să fie blocată sau ștearsă de pe internet, așa cum a propus Comisia. Statul membru în cauză trebuie să decidă ce să facă și dacă își dorește să aibă asemenea competențe legislative sau nu. Nu cred că e nevoie de o armonizare la nivelul UE în acest sens. Aici sunt de acord cu părerea doamnei Corața Bild, cu amendamentul 307 sau amendamentul 321 al domnului Schwab. În mai multe amendamente apare faptul că cetățenii care sunt afectați au dreptul la rambursare. Aș da un exemplu dintr-un stat membru unde să nu există, aș dori un exemplu cu un stat membru în care să nu existe asemenea legislație. Bineînțeles că există diferențe, însă sunt convins că există asemenea drepturi ale consumatorului în toate statele membre. Apoi, daunele colective în articolul 39 al raportoarei. Cred că se merge prea departe și nu e nevoie de acesta. În amendamentul meu, 238 și 237, în amendamentele mele am spus că eu consider că e important ca întreprinderile și asociațiile de întreprinderi să aibă drepturi în continuare. Ele trebuie să aibă posibilitatea de a oferi informații autorității necesare în ceea ce privește încălcarea drepturilor. În caz de încălcarea legislației, în diferitele state membre sunt foarte importante termenele. Trebuie să se discute despre șase luni, nu de trei ani. Există asemenea drepturi și nu văd de ce trebuie să intervină Uniunea Europeană asupra acestor termene. Sunt de acord cu amendamentul 294 al doamnei Corața Bild în ceea ce privește controlele la fața locului. Se merge prea departe. Propunerea este foarte extinsă, există mai multe părți, există foarte multe amendamente. Vreau să-i mulțumesc doamnei raportor pentru reuniunile pe care le-a organizat cu raportorii din umbră și la acestea voi continua să discut despre amendamentele mele. Cam atât, vă mulțumesc. Nu știu dacă Dorește cineva să ia cuvântul pentru liberali, pentru GUE, dar doamna Reda va interveni pentru versi. Mulțumesc, doamnă președinte. Noi susținem abordarea raportorului în acest dosar. Există multe elemente importante care sunt incluse în proiectul de raport, incluzând aici întărirea poziției autorităților competente. Aici aș sublinia faptul că ordinea de compensație oferită consumatorilor și restituirea profiturilor obținute în urma încălcării acestei legislații. Suntem de acord cu abordarea că trebuie să existe resurse suficiente pentru că autoritățile să-și poată desfășura activitatea. În ceea ce privește puterile specifice ale autorităților competente, am dorit să arătăm uh, că ele trebuie să aibă puterea să achiziționeze bunuri, să facă inspecție asupra lor și să aplice și ingineria inversă. În ceea ce privește încălcările online, credem că e nevoie de o mai mare diferențiere aici față de abordarea avută în cazul uh, domeniilor și e nevoie de măsuri interimare să se știe ce se întâmplă dacă nu există o reacție imediată și adecvată. Prima abordare ar fi aceea de a, vedea ce se întâmplă cu încălcarea legislației referitoare la protecția consumatorilor. Deci, Aici nu susținem niciun fel de măsură de blocare care să fie introdusă de autoritățile competente. Dacă în ultima instanță dezregistrarea domeniului ar fi necesară, această măsură nu ar trebui să împiedice libertatea de exprimare sau libertățile din Carta Drepturilor Fundamentale. În ceea ce privește reacțiile eficiente și măsurile provizorii care au fost uh, explorate, orice uh, cerință de ștergere a anumitui domeniu trebuie să fie um, acceptată în prealabil de către autoritate juridică competentă. Trebuie să existe și posibilitatea de a avea acțiuni uh, comune în care majoritatea statelor membre ar trebui să fie suficientă și susținem abordarea raportorului legată de uh, puterile de punere în aplicare. În ceea ce privește transparența, salutăm abordarea actuală însă vom adăuga câteva amendamente pentru ca aceste aspecte să țină cont și de prevederile referitoare la interesul public care au fost introduse în directiva privind uh, secretele comerciale. Pentru că aceste prevederi Așa cum arată directiva actuală, dezvăluirea de informații în interesul protecției consumatorilor, a sănătății publice și a protecției mediului ar trebui să fie permise. Așa cum au arătat alte grupuri în amendamente, susținem ca CPC să fie aplicat și, de asemenea, regulamentul asupra geoblocării care este la ora actuală în proces de revizuire. Aștept să cooperăm în continuare, dar cred că propunerea este într-adevăr pe drumul cel bun. Mulțumesc! Despina, din partea Comisiei, dorești să intervii? Da. Mulțumesc, doamnă președintă. Mai dorea cineva să intervină? Îmi pare rău, dar uh, Nicola Dante dorea de, de asemenea să intervină. Brevemente, președinte, soltanto... Mulțumesc foarte mult. Uh, pe scurt, uh, vreau să mulțumesc doamnei Șanalova pentru tot ce a făcut cu acest dosar, pentru că a îmbunătățit foarte mult cu textul comisiei, care deja era bun. Aș sublinia câteva puncte importante pentru grupul nostru și care sunt cuprinse în mențiunile raportare, mai ales articolul 4.2. Aici dorim să permitem autorității naționale nu numai să impună sancțiuni, ci să și despăgubească consumatorii care au uh, suferit uh, o pagubă și așa mai departe. De asemenea, articolul 8 iarăși ceva foarte important, cu obiectivul de a uh, introduce noi competențe minime pentru autoritățile naționale, da, aici sancțiuni, dar și măsuri, încă o dată, de despăgubiri în profitul uh, și pentru protecția consumatorilor. Articolul 35. Consolidarea rolului organizațiilor de consumatori, acestea să devină mai active și să existe niște prevederi specifice care să permită uh, anumite mecanisme de alertă și alte informații care să poată să parvină acestor uh, organizații de consumatori. Apoi, intervențiile uh, specifice uh, pentru acele mărfuri care sunt cele mai descriticate de consumatori, instrumente, deci, pentru a consumatorii să se apere mai bine. Aici ar trebui ca la articolul 21 să existe niște braguri mai scăzute față de cele care sunt propuse de către Comisia Europeană. Sunt de acord cu intervențiile și propunerile doamnei raportor și mă gândesc și la alte amendamente care au fost prezentate de alte grupuri și în aceste condiții eu zic că noi vom putea să adoptăm raportul și apoi să mergem la negocieri cu Consiliul. Mulțumesc! Now, over to the commission, Despina. Și acum, în sfârșit, Despina de la Comisie, te rog. Da, mulțumesc, doamnă președinte. Vă mulțumesc pentru cuvintele frumoase uh, de mai devreme. Nu voi înceta uh, cooperarea mea cu Comisia IMCO și cei de aici, uh, din jurul meu, vor continua cooperarea cu Comisia dumneavoastră asupra propunerii CBC. Uh, ne bucură foarte mult uh, ce am auzit astăzi aici. Mulțumim doamnei Senalova și celorlalți care au intervenit, uh, pentru că um, ați oferit un context excelent acestei propuneri. Mă voi centra pe câteva elemente pe care le-ați menționat astăzi pentru a clarifica lucrurile. După cum știți, propunerea noastră își dorea două lucruri. În primul rând, doream ca autoritățile naționale să dispună de un set uniform de instrumente pentru a face față regulilor de protecție a consumatorilor. Însă acestea nu trebuie uh, utilizate în mod cumulativ. Este o listă de instrumente care trebuie să fie uniformizate, pentru că la ora actuală unele state membre dispun de competențe, altele nu. Uh, de exemplu, posibilitatea statelor membre de a interzice anumite site-uri web există în unele state membre, deci noi doream ca aceleași competențe să existe peste tot, însă, așa cum spune propunerea, ele trebuie utilizate în conformitate cu legislația națională, cu regulile constituționale, în mod proporțional și așa mai departe. Deci faptul că punem la dispoziție anumite instrumente nu înseamnă că ele trebuie utilizate mereu și în toate cazurile. În ceea ce privește compensațiile oferite consumatorilor, cred că înțelegeți că uh, nu ne-a împins doar faptul că în anumite legislații naționale această prevedere exista deja, dar au existat și cazuri recente care ne-au arătat că dacă nu există o astfel de prevedere, nu se pot uh, oferi compensații, mai ales atunci când e vorba de mai multe persoane afectate rolul important al Comisiei de inițiere, de uh, lansare, atunci când avem cazuri de încălcare la nivel european. Vă spunem că este un element absolut strategic al propunerii noastre. Este principalul motiv pentru care am propus revizuirea regulamentului CPC și uh, salutăm amendamentele care țin cont de acest lucru și care permit Comisiei să intervină în astfel de cazuri majore. Și am să intervin și în legătură cu pragurile care au fost menționate de anumiți colegi și în unele din amendamente. Comisia a ales un prag ridicat pentru a interveni în acele cazuri care sunt într-adevăr mari și care îndeplinesc aceste criterii care au dus la această primă definiție a încălcării la nivel european. Iată care a fost justificarea acestui prag stabilit de propunerea Comisiei. Susținem ambiția raportorului și anume de a avea un mandat uh, în cadrul acestei președinții. De altfel, chiar miercuri avem uh, o dezbatere pe această temă la Coreper și sperăm ca uh, Coreperul să ofere un mandat clar, să mergem la Consiliul cu o abordare generală pentru a începe negocierile instituționale în cadrul acestei președinții, pentru că, de fapt, munca la nivel tehnic a fost uh, făcută, a fost un dosar foarte complicat, avem o propunere clară și uh, au rămas doar câteva puncte de negociat uh, care trebuie rezolvate. Deci, avem o imagine destul de pozitivă. Comisia dorește să se susțină negocierile interinstituționale și poziția Parlamentului se apropie foarte mult de cea a Comisiei, lucru care ne place foarte mult pentru că aceasta va întări regulile de protecție a consumatorilor. Mulțumesc! Foarte bine. Olga, ți-aș cere să fii foarte, foarte rapidă pentru că mi-aș dori să trec imediat la următorul punct. Da, mulțumesc pentru că mi a dat din nou cuvântul. S-a clarificat aici uh, care sunt elementele care mai trebuie dezbătute și cred că ne apropiem uh, de un compromis. Așa cum s-a spus deja, vom negocia cu Consiliul și aștept să cooperăm foarte bine pe viitor. Mulțumesc! Mulțumesc și eu! Consiliul nu a ajuns încă la o prima abordare generală, deci uh, tot ce puteți face pentru ca poziția Consiliului să fie aliniată cu a noastră, asta înaintea trialogului, e întotdeauna binevenit din experiența trecută pe care am avut-o. Acum, ultimul punct pe ordinea de zi, Este vorba de reglementarea profesiilor la nivelul UE. Avem o prezentare din partea lui Huber Camps, nu, din partea lui Martin Farm. Bun venit, Martin! Dânsul este șef de unitate la comisie și ne va prezenta care este situația actuală în ceea ce privește directiva uh, reglementărilor uh, profesionale. Cu toții suntem foarte interesați de aceste aspecte, așteptăm această prezentare și sper că toată lumea să vadă bine ecranele. Thank you very much, Mrs. President. Um, good evening. It's a late hour. Uh... Mulțumesc foarte mult și bună seara. Nu avem mult timp, este târziu. O să merg repede și să vă spun pe scurt care este stadiul transpunerii acestei directive privind uh, calificările profesionale, care a fost revizuită recent. Văd că slide-urile nu prea se mișcă. A, vă mulțumesc. Bun, directiva a fost modificată în 2013, data limită de punere în aplicare 18 ianuarie 2016. Deci, a trecut un an aproape de când a început această implementare în legislația națională și, bineînțeles, că statele membre au trebuit între timp să adopte legislația necesară pentru a facilita această uh, transpunere și uh, voi merge mai încolo la acest uh, subiect care probabil vă interesează. Vedeți că ideea era de a uh, Uh, facilita acest proces uh, și de a-l uh, securiza. Principalele aspecte se refereau la mecanismul de alertă și apoi la acel card profesional. Au trecut slide-ul, dar vă voi spune mai încolo despre ele. Mai sunt și alte aspecte importante, poate cele mai mari noutăți în această modernizare se referă la accesul parțial la o profesie reglementată, adică acces uh, parțial într-un stat membru și respectiv în alt stat membru. Curtea de Justiție are deja o jurisprudență în acest sens, uh, atenționând statele membre că există posibilitatea unui acces parțial. Apoi, principiile de formare comună, Common Training Principles, un cadru legal și apoi un acord uh, Uh, care trebuie, bineînțeles, să fie dat de toate statele membre pe baza acestor principii comune de formare și apoi introducerea unui exercițiu foarte interesant de recunoaștere reciprocă și transparență pentru că s-a evaluat toate profesiile, toate meziile, uh, încercând să vedem ce se poate face pentru a fluidiza mai, uh, lucrurile și pentru a potența ocuparea locurilor de muncă. Bineînțeles că statele membre nu sunt izolate, nu sunt singure în efortul de transpunere și implementare. Noi am publicat mai multe broșuri, am organizat o conferință privind implementarea în 2014, am organizat niște ateliere, ne-am întâlnit de 6 până la 8 ori pe an cu fiecare stat membru, avem un grup de experți nominizați de către statele membre pe care i-am întâlnit și i-am sprijinit. Încă o dată ne-am întâlnit cu statele membre când a fost cazul și putem să spunem că noi am fost un fel de uh, centru de apel pentru a ajuta statele membre ori de câte ori au avut nevoie de vreo sfat în uh, această perioadă. Acum, ne găsim în faza de verificare a conformității și a corectitudinii transpunerii. Într-o primă fază am luat o serie de măsuri, în sensul că am reamintit statelor membre care erau în întârziere cu procesul de transpunere. Acum suntem în faza în care transmitem avize uh, argumentate. Au fost acestea trimise la 16 state membre deja și există o serie de măsuri naționale de transpunere care sunt deja la dispoziție. 13 state membre sunt gata deja, 10 parțial, iar 5 nu ne-au transmis nimic în legătură cu eforturile lor de transpunere a acestei directive în legislația națională. Dacă legislația Doamna președinte, întrerupe. Deci, stat, cinci state membre, am înțeles eu bine, cinci state membre, da, nu ne-au spus nimic la comisie în legătură cu ce au făcut pentru a transpune directiva la un an după ce a expirat deadline-ul. Da, în ce privește recunoașterea reciprocă, reciprocă, nu, în legătură cu toată modificarea directivei. Deci, ce viza această directivă, dacă puteți să ne reamintiți? Da, re, da mecanismul de alertare, uh, cardul profesional european, accesul parțial, principii de formare comună și o serie de măsuri tehnice pentru procesul de recunoaștere reciprocă a competențelor. Niște state membre se pare că nu se descurcă deloc cu acest proces de transpunere în legislația lor. Îmi pare rău că vă întrerup, spune doamna președinte, dar vreau ca lucrurile să fie clare. Asta înseamnă că nu fac asta? sau că nu s-a transpus nimic în lege, da, înseamnă că nu au transpus sau, poate, mai precis, nu au notificat comisia în legătură cu ceea ce au reușit să transpună. Există proceduri, uh, avem o bază de date în care nu se reflectă eforturile a cinci state membre. Nu știm ce au făcut ele din punct de vedere juridic în aceste eforturi de transpunere. Doamna președintă comentează fără microfon. Apoi verificările legate de această transpunere. V-am spus, există uh, legislație în anumite state membre care a fost deja adoptată și în momentul în care ea este adoptată, noi verificăm dacă există conformitate sau nu față de directivă. Unul dintre aspectele care au fost deja menționate se referă la acel card profesional european. E vorba de mai, mult, mai puțin de un card cât de o procedură electronică de recunoaștere a competențelor. Statele membre pot să recunoască anumite calificări printr-un certificat electronic, care de fapt este uh, finalul unui proces, unui exercițiu uh, care este detaliat de statul membru gazdă și de statul membru de origine uh, ale persoanei respective. Vizează mai multe persoane, cum ar fi infirmierii, farmaciștii, fizioterapia, agenții imobiliari și ghizii montani. Uh, după primul an, ce putem să spunem cu acest card, despre acest card? Se pare că e destul de um, plebiscitat. Am primit uh, sute de uh, cereri s-au uh, livrat sau s-au eliberat deja o serie întreagă de astfel de carduri electronice și, bineînțeles că pentru a comunica mai bine, am făcut niște conferințe, niște, am publicat niște filmulețe video, um, comunicate de presă, am fost uh, uh, pe rețelele de socializare, profesorii și din domeniu sunt interesați, deci este un succes. Uh, față, care s-a dovedit cu acest nou instrument. Puteți să vedeți aici uh, cifrele și proporțiile um, în funcție de meseriile vizate de acest card. Vedeți că ghizii montani, care ni se păreau că nu sunt un, au o mare pondere economică în această ecuație, reprezintă practic 32% sau o treime, practic, din numărul total de carduri care au fost emise. Pe lângă acest card, am pus la punct un mecanism de alertare, care este, de fapt, un avertisment care este trimis tuturor statelor membre și asta în mod rapid, în momentul în care există uh, o uh, persoană dintr-un anumit domeniu care a comis uh, Uh, un fapt nedeontologic, mă refer la, la domeniile sănătății și a protecției copiilor și atunci se pun uh, mișcare o serie de mecanisme, interzicerea, interzicerea profesării și așa mai departe. Am primit destul de multe alerte cu ocazia acestui mecanism care a fost inaugurat și directiva e totuși uh, foarte generală și în acest sens, uh, alertele care au fost primite sunt destul de numeroase, pentru că nu avem definiții foarte precise. Vedem cu statele membre ce putem să facem pentru a rafina acest uh, lucru. Am spus la început că ne-am lăsat într-un exercițiu practic uh, enorm de screening, de evaluare la toate stat- în toate statele membre în legătură cu uh, aceste uh, calificări profesionale. E vorba de peste 500 de profesii și meserii care au făcut obiectul acestui exercițiu pentru că, bineînțeles, ne doream în acest exercițiu, prin acest exercițiu să sporim competitivitatea între statele membre și să crească și ocuparea. În cadrul acestui proces uh, s-au produs mai multe lucruri, uh, o bază de date bazată pe transparență, vedeți ce profesiuni sunt reglementate în ce stat membru. De asemenea, în acest context, statele membre ar trebui să ne dea justificări în legătură cu meseriile reglementate, în legătură cu cotele care se impun uh, în pentru a proteja anumite meserii față de naționali din alte țări și așa mai departe. Ne-am întâlnit cu reprezentanții acestor profesiuni, nu cu toate 500, bineînțeles, la Bruxelles, dar am avut o serie de astfel de întâlniri, am discutat și cu statele membre pentru a confrunta diferitele abordări de reglementare. Am avut de asemenea și o conferință aici la Parlament foarte interesantă o ocazie bună de a discuta aceste subiecte și apoi statele membre au venit cu acele planuri naționale de acțiune de care vorbește uh, directiva. În uh, planurile respective trebuie să se reflecte concluziile acestui exercițiu foarte semnificativ, vă spuneam, de evaluare reciprocă. Care ar fi rezultatele așadar? Există o serie întreagă de reglementări în statele noastre membre pentru diversele meserii. Uneori reglementările sunt foarte asemănătoare, alteori pentru aceeași meserie ele sunt complet diferite. A fost foarte greu să se evalueze uh, evaluarea, să se facă evaluarea de proporționalitate, n-am avut foarte mult timp pentru aceasta, pentru că informațiile uneori sunt superficiale, uneori sunt lacunare și cred că statele membre trebuie să facă mai multe pentru a oferi evaluări cât mai complete posibil. Așa cum am spus, monitorizarea, follow-up de la articolul 59, Comisia Europeană în acest sens, în pachetul servicii prezentat la începutul acestui an, avem două lucruri care sunt bazate direct pe uh, Uh, acest, acest exercițiu de valoare reciprocă. Unul se referă la orientările pentru nevoile de reformă, pentru meserile sau profesiunile reglementate și apoi testul de proporționalitate care trebuie aplicat acestor profesii reglementate. Comisia a propus tocmai un astfel de test de proporționalitate uh, ex ante pentru meseriile reglementate, îl vedeți pe acest slide, și se pare că statele membre nu reușesc să evalueze corect această proporționalitate, uh, poate și din cauza timpului și a volumului mare de activități, sau poate că este foarte greu să se înțeleagă foarte bine atât legislația europeană cât și jurisprudența curții în materie de proporționalitate. Ultimul slide orientările legate de reforme, de nevoile de reformă, am discutat uh, cu statele membre uh, și discutăm în legătură cu evoluțiile acestor profesii reglementate de la caz la caz Facem evaluări calitative și cantitative în acest sens. Am pus întrebări celor membre în legătură cu aceste lucruri și am, făcut și am obținut și niște indicatori ca să putem să avem o comparație reală între nivelurile eh, de limitare a accesului la aceste profesii în diverse statele membre, state membre. Dorim ca, bineînțeles, să înțelegem cum reglementează lucrurile statele membre și nu dorim ca anumite state membre să impună sau să reglementeze prea mult anumite profesii. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Da, de deci pe ce vorbim aici, la aceste, de aceste sectoare? Contabili, ghid, ghizi turiști de, din domeniul turismului, arhitecți și așa mai departe. Doamna președinte ingineri, domnul repetă, um, um cei specialiști în domeniul um, brevetelor și uh, ghizi în domeniul turismului. Întrebări, vă rog. Si Anderson, and then Nicola Dante. Domnul Anderson și apoi doamna, domnul Dante. Mulțumesc. Cred că este o prezentare foarte interesantă și ați vorbit despre acel test de proporționalitate. Niște chestiuni mai delicate. În proiectul de directivă avem o listă foarte lungă de, cu acele interese publice sau de domeniul public care ar putea să justifice anumite restricții. Sunt lucruri pe care nu le-ați menționat. Ce ați făcut așadar, vă întreb, pentru a vă asigura că da, avem o piață internă cât mai competitivă posibil și fără tendințe protecționiste. Și pe de altă parte, ce s-a întâmplat? De ce ați făcut această listă foarte lungă? Unde se mai găsește flexibilitatea? Cum să facem ca să nu ne înșelăm în legătură cu obiectivele acestui regulament? Domnul Dante. Mulțumesc. Foarte pe scurt. Iată, ne găsim într-o situație în care avem niște principii și în momentul în care trebuie să le transpunem în realitate, ne izbim de probleme. Eu vin de la Florența, un oraș foarte, foarte turistic și ghizii din domeniul turismului sunt atât de necesari pentru că, bineînțeles, nu-ți convine să vină un ghid din Lituania sau din Anglia ca să îți povestească ție despre frumuse, frumusețile Italiei sau le Florenței, nici eu nu cred că aș vrea să mă duc la Londra și să fac pe ghidul la Londra în condițiile în care au și ei ghizilor. Deci, da, ideea este ca să avem o depășire a anumitor obstacole nejustificate. Pe de altă parte, să găsim un echilibru pentru a proteja uh, aceste meserii. și să protejăm și acele interese legitime naționale care există în fiecare țară. Și atunci întreb Comisia ce a făcut, dacă a încercat să simplifice lucrurile și să le clarifice în legătură cu ce sunt aceste interese naționale și chiar locale invocate de uh, anumite țări care ar putea fi obstacole în calea mobilității profesionale pentru o serie întreagă de cetățeni din Uniunea Europeană. Uh, Doamna Cearazova, și eu vreau să-i mulțumesc Comisiei pentru prezentarea făcută. Mi se pare foarte bizar și greu de înțeles faptul că în 2017 oamenii, companiile au dificultăți în a obține recunoașterea calificărilor pe care le au în Uniunea Europeană. Vedem state membre care continuă să aibă o suprareglementare pentru anumite profesii, Există o speranță acum cu noul card profesional european și cu sistemul de informații pentru piața internă. Vedem cifrele, vedem că există mai puține cazuri care ajung în solvit, dar totuși reprezintă 12% din toate cazurile. Mă întreb ce ar trebui să se facă. După părerea dumneavoastră, care considerați că e partea cea mai importantă din noua directivă? Și am și o a doua întrebare. M-ar interesa foarte mult să-mi spuneți cine sunt acele cinci state membre la care făceați trimitere mai, de pe, mai devreme. Ar fi foarte interesant să știm. Vă mulțumesc! Și pe mine m-ar interesa să aflu ceva mai multe despre cele cinci state membre care nu au pus în aplicare legislația. Însă m-ar interesa și mai mult să știu dacă nu au pus-o în aplicare juridic sau pur și simplu nu o fac. Dacă analizăm acest card profesional european, înseamnă că nu-l respectă, nu-l emit, nu fac schimb de informații în cadrul sistemului IMI, sau pentru că sunt mai mult la nivel regional, unde sunt reglementate aceste profi, profesii, pe mine nu mă sperie numărul de notificări din sistemul IMI. Aș fi fost îngrijorată dacă ar fi o cifră mai mică. Avem o piață de 500 de milioane de oameni și avem câteva, câteva mii de notificări. Cred că e destul de bine. Trebuie să ne asigurăm că sistemul funcționează și e un sistem robust. Însă pe mine nu mă înspăimântă acest fapt. Însă aș vrea ca atunci unde există reglementare să existe schimb de informații și să nu existe descurajări în acest sens. Am înțeles uh, ce dorea să ne spună Nicola despre ghizii turistici, dar trebuie să ne asigurăm că nu ești doar un ghid, ci ești un ghid care cunoaște zona respectivă. Și există diferențe naționale. E un domeniu de politică publică unde e normal să existe diferențe de opinie. Însă cred că vă referiați și la instructorii de schi. E o diferență să schiezi unde pe un munte pe altul. Trebuie ca respectivul, trebuie ca respectivul om să cunoască bine muntele și să știe cum să comunice cu oamenii. Face parte din meseria de ghid turistic, trebuie să știi despre ce comunici. Există și această parte a calificărilor. Așa că ne puteți spune cine sunt cele cinci state membre care nu, cele cinci care nu și-au prezentat planurile, sunt aceleași state sau sunt diferite? Și dacă sunt aceleași, vă rog să le arătați cu degetul. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Voi începe în ordine inversă cu ultimul punct. Statele membre care nu au notificat măsurile Grecia, Spania, Cipru, Portugalia și Malta. Malta, la Malta am făcut verificări în dosarele noastre și nu apare încă în baza de date, însă au notificat ceva de curând și va apărea în baza de date cât de repede cele patru sau cinci, depinde dacă vreți să includem Malta sau nu. Cele cu planurile de acțiune națională trebuie să verific, nu sunt exact aceleași state. O parte, da, Grecia și Cipru și Portugalia, însă avem și alte câteva state membre care nu și-au trimis un plan de acțiune. Și aceste informații sunt disponibile public pe site-ul Comisiei, unde avem toate planurile de acțiune națională și toate site-urile. Și cele care lipsesc sunt ușor de detectat. Ar trebui să mă întorc la dosar și să verific exact cine sunt aceste state. Statele membre care nu au pus în aplicare legislația e o reviziune a directivei. Statele membre au reguli în ceea ce privește recunoașterea, reguli în vigoare. Vor fi anumite reguli care nu sunt în vigoare, care au fost modificate. Ce pot să spun e că un instrument important, adică în cadrul profesional european, funcționează în toate statele membre. Și eu am un mic semn de întrebare cum funcționează dacă nu există cadrul juridic potrivit în statul membru. Bine e că avem un regulament de punere în aplicare care intră în vigoare în mod direct. Așa că de aceea se explică de ce funcționează cardul îi vedem efectele. În practică putem să spunem că toate statele membre care pot uh, se ocupă de cererile legate de EPC, cardul profesional european. Așa că cetățenii europeni se pot baza pe aceste lucruri care funcționează în practică. Sistemul IMI folosit de statele membre era folosit și înainte de revizuirea directivei. O parte din state membre au reguli parțiale în vigoare și apoi mai există și calificări profesiile sectoriale care sunt armonizate la un nivel minim și unde statele membre mai au de lucru. Procesul de recunoaștere funcționează, dar funcționează pentru că există deja o uh, directivă în vigoare. Unele dintre noile caracteristici s-ar putea să nu funcționeze la fel de bine, însă altele funcționează și cardul profesional european funcționează. Și ne vom asigura că statele membre pun în practică tot ceea ce e nevoie și și la nivel juridic. Tot ceea ce am spus și în cadrul regulamentului legate de cardul profesional european. Mă întorc la întrebările care mi-au fost adresate. Recunoașterea calificărilor după o lungă perioadă de timp în care am avut directive și încă din 2005 directiva consolidată în vigoare, ar trebui această recunoaștere să fie posibilă. Ce am descoperit? Peste tot unde avem de-a face cu administrațiile, putem întâlni anumite obstacole. Câteodată sunt lucruri ușor de depășit, sau există practici care fac lucrurile mai greoaie, plata taxelor, copiile autentificate și așa mai departe. De aceea, Parlamentul a jucat un rol foarte important în cadrul profesional european și intrarea lui în vigoare, pentru că ne doream ca Uh, latura birocratică să fie mult mai simplificată. E o răspundere la doamna Șaranzova și întrebarea legată de recunoașterea și părțile cele mai importante din directivă. Însă trebuie să adaug că recunoașterea calificărilor e importantă atunci când un stat membru restricționează accesul la anumite activități pentru persoanele calificate. Cu cât un stat membru trebuie să, se apeleze mai des, la un, mai rar la un asemenea regulament, cu atât mobilitatea va fi mai ușoară. Între intrăm într-o zonă foarte delicată de a avea abordarea potrivită, a găsi echilibru potrivit, potrivit între apărarea intereselor publicului și exersarea activităților profesionale în statul membru de reședință sau la mutarea într-un alt stat membru. De aceea am propus testele de proporționalitate. Considerăm că statele membre și legiuitorii de peste tot trebuie să spună foarte clar care e interesul public care trebuie să fie protejat și cum se poate atinge în cel mai bun mod cu putință această protecție dacă există anumite riscuri existente și măsurile pentru a lupta împotriva lor este să existe reglementări ale profesiei, atunci da, asta trebuie să se facă. Însă această evaluare trebuie să se facă într-un mod foarte clar și să se țină cont de interesele din joc. Și de aceea s-a ajuns în propunere la acea lungă listă cu elemente de care trebuie să se țină cont. Însă e o listă, o listă comună, uh, care se bazează pe ceea ce am văzut în reglementările din statele membre, pe jurisprudența de la Curtea Europeană de Justiție, conțin toate lucrurile de care trebuie să se țină cont și ce trebuie să se facă atunci când se ia o decizie cu privire la apărarea interesului public. Decizia cu privire la cum să arate această protecție nu e atinsă de propunerea în cauză. Dorim doar să ne asigurăm că atunci când statele membre analizează legislația, țin cont de aspectele relevate și au o decizie bine informată și echilibrată despre cum să procedeze. Da, e flexibilă, da, se permit specificitățile naționale și există doar să ne asigurăm că se pot lua bine deciziile în legătură cu legiferarea, într-un mod sigur în care să se țină cont de toate elementele importante. Pentru ghizii turistici, ca exemplu, un exemplu concret, e unul din exemplele unde ați putea descoperi că trebuie să fie cântărite cu atenție nevoile acelora care ar dori să le spună altora despre niște locuri minunate, dar s-ar putea să nu aibă calificările necesare din partea statului membru unde se află aceste locuri minunate, dar cu toate acestea au foarte multe informații. Cred că e un domeniu important în care statele membre trebuie să examineze ce să reglementeze și să nu îngreuneze situația mai mult decât e necesar pentru cetățeni din alte state să-și desfășoare activitățile. Doamna președinte, vă mulțumesc pentru prezentare. Îmi pare rău că am uh, depășit timpul. A mai fost o întrebare interesantă. Înainte ca acest card profesional european să fie extins spre alte sectoare, trebuie să existe o revizuire ca atare. Văd că aprobați, deci da, va exista o asemenea revizuire înainte de extinderea cardului spre alte sectoare. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, ne reunim joi și atunci vom și vota.